Okay, can I welcome you Stimați colegi, uh, aș dori să vă urez bun venit după prânz. Știu că nu este sala dumneavoastră preferată. Seamănă mai mult cu adunarea generală de la ONU decât cu Parlamentul European, dar suntem unde suntem, pune probleme și pentru președinte, Abia îi văd în depărtare pe cei din grupul verzilor. <clears throat> Vă rugăm să ne suportați în această după-amiază. Avem președinția de la secretarul de stat de la turism, domnul Guido Ferrando, care o să se ocupe de aspectele de turism ale dosarului nostru și mai târziu e securitatea în aviație. Am nevoie ca întotdeauna de sprijinul dumneavoastră ca să respectăm limitele de timp. Domnule ministru, vreau să vă urez bun venit la Comisia pentru Turism și Transporturi. Am avut dimineața o sesiune foarte bună cu ministrul transporturilor și acum vă dau cuvântul <clears throat> pentru aproximativ 10 minute, dacă vreți să ne prezentați activitatea președinției spaniole în primele șase luni. Aveți cuvântul. Muchas gracias, onorable presidente de la... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Comisiei de Transporturi, estimați membri ai Parlamentului European. E o plăcere și o cinste pentru mine să mă întâlnesc cu dumneavoastră la această comisie a Parlamentului European discutând aspecte de turism împreună cu reprezentanții ai eh, cetățenilor europeni pentru a avea ocazia să vă prezentăm perspectivele președinției spaniole în ce privește turismul. E o provocare deosebită. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona e pentru prima dată că <clears throat> tratatul face o trimitere specifică la turism în anumite articole. Vom avea un cadru juridic și economic de promovare a turismului ca și posibilitatea unui schimb de bune practici în acest domeniu între statele membre pentru o mai mare integrare europeană. Să vă dau niște date generale. Conform Comisiei, turismul reprezintă peste 4% din PIB-ul UE. Există 2 milioane de companii care lucrează în turism, ceea ce reprezintă cam 4% din forța de muncă a Uniunii Europene dacă ne uităm la sectoare asociate și înrudite, reprezintă un uh, procentaj mai important, cam 11% din PIB-ul Uniunii Europene. 12% din forța de muncă în aceste industrii. Deci este unul dintre cele mai mari sectoare de turism din lume. 6 din cele 10 importante destinații pe plan mondial în domeniul turismului. Deci în, e ceva important în ceea ce privește forța de muncă, promovarea bunăstării în Uniunea Europeană. Știm că promovarea industriei turismului va fi un punct uh, deosebit pentru îmbunătățirea situației din statele membre. În ultimii ani am văzut o transformare semnificativă a turismului din UE, mai ales ca urmare a globalizării sectorului și a economiei în general, dezvoltarea sectorului uh, aerian low cost, uh, tehnologii îmbunătățite, mulțumite internetului, turismul individual s-a dezvoltat de asemenea servicii de intermediere în domeniul turismului. pe ansamblul lumii uh, globalizate, concurența sporită cu India și China. Știm că în prezent sectoarele emergente, noile sectoare reprezintă o oportunitate și o provocare pentru Europa. Diversi actori din industrie trebuie să-și unească eforturile pentru a crea un cadru mai bun în Europa. Turismul trebuie să fie transversal, e afectat de diverse politici, măsuri, mediu, informatică, alimentație, fiscalitate, toate aceste sectoare au un impact asupra industriei turismului. Nu întotdeauna se ține cont de toate aceste aspecte în procesul decizional. Trebuie să avem grijă să se țină cont de aceste aspecte importante legate de turism. și, desigur, la rândul lui uh, și turismul are un impact asupra celorlalte sectoare din economie. Un efect în uh, aval, uh, turism social, durabil, responsabil din partea agenților și operatorilor de turism. Trebuie să ne asigurăm că interesele durabilității economice și sociale sunt uh, avute în vedere, să ne asigurăm că interesele ecologice ale cetățenilor sunt și ele respectate turismul are un impact deosebit asupra restului politicilor adoptate pe plan european, mai ales în domeniul concurenței. Trebuie să vedem interacțiunea între operatorii de turism, interacțiunea într-o lume globalizată, cooperarea dintre statele membre este necesară cu politici financiare și monetare care să sprijine turismul. Aceste instrumente la îndemâna Uniunii trebuie să respecte întotdeauna principiul uh, complementarității acțiunii statelor cu cele ale Uniunii în baza tratatului de la Lisabona, ceea ce o să ajute companiile să se dezvolte în mod favorabil pe viitor în acest sector și va ajuta cooperarea dintre statele membre în schimbul de bune practici. Prioritatea președinției spaniole a Uniunii Europene la Consiliu se va concentra pe această abordare europeană pentru a face industria puternică și competitivă, concentrându-ne în primul rând pe aspectul competitivității și societății bazate pe cunoștințe. Vrem să asigurăm durabilitatea turismului, modelul pe care ne vom concentra va urma modelul uh, propus de comisie în anul 2007. Acestea sunt obiectivele președinției spaniole fiind sprijinită de politicile coordonate, adaptate ale Comisiei Europene. Vrem să promovăm o abordare multianuală pentru perspectivele financiare în domeniul turismului și programul nostru a fost convenit și e sprijinit de trioul președinților spaniole, belgene și maghiară având în vedere natura orizontală a industriei turismului, politica Uniunii Europene în materie de turism trebuie să vadă o gamă de politici care sunt implicate sau afectate, tehnologia informațională, educația, durabilitatea, chestiunile de mediu, economia în general, fiscalitatea, securitatea, mobilitatea și toate celelalte sectoare care afectează turismul. Vrem să promovăm un model european de turism uh, cu responsabilitate socială, stabilind condiții, principii și criterii care să fie compatibile, să permită o creștere durabilă, dezvoltând în același timp uh, dimensiunea economică. Totul este prezentat într-un program semnat între cele trei președinții care va continua activitatea trioului precedent, summitul ibero-american de pe 18 ianuarie a sprijinit această abordare generală a turismului. Multe dintre companiile europene care investesc în zona iberică sau americană respectă și sprijină această abordare. În președinția sa, Spania se va întâlni în mod regulat cu companiile iberice și americane pentru a vedea provocările și eventualele soluții la problemele întâmpinate sub sloganul uh, turismului uh, durabil, care include toate aspectele transversale, inovație, noi tehnologii, responsabilitate socială, economia și mediul înconjurător. Țările iberoamericane, ca și Portugalia, Belgia și Ungaria, sprijină această abordare. Pe 15 aprilie se va ține o întâlnire a miniștrilor cu două teme, prima dintre care va finaliza discuțiile ă, ministeriale privind principalele linii de acțiune prezentate de comisie. Secretarul general al Asociației Mondiale a Turismului va participa. Turismul are o dimensiune tot mai globală și grupul T 20 T vine de la turism și o paralelă pentru G20 sublinează importanța pe plan mondial. Între 22 și 24 februarie acest forum T20 se va întâlni la invitația viitorului comisar Turania în Africa de Sud, unde vor elabora niște propuneri pentru T20 când se vor întâlni în iunie în Canada. O altă reuniune pe care vom organiza va fi reuniunea ministrilor turismului din zona Mediteranei în luna bazându-se pe întâlnirea din noiembrie 2008 care s-a ținut în Maroc la Fez iar anul acesta se va ține în Europa. Spania, ca țară mediteraneană și țară europeană, în procesul de la Barcelona, va contribui prin înființarea unui secretariat la Barcelona, secretariatul uh, permanent al Uniunii pentru Mediterana are sediul la Barcelona, după cum știți, și va sprijini activitatea acestui grup. Președinția spaniolă va pune un accent deosebit pe activitatea acestui grup, în special va reprezenta dimensiunea europeană a turismului uh, durabil. Propunerile Comisiei și ale Parlamentului au dus la programul de la Calypso, care a avut uh, punctul culminant în 2009. E vorba de un program de dezvoltare pentru turismul social în Europa. Obiectivele colective sunt în mod de patru, tineretul, mobilitatea, cei cu dizabilități și familiile dezavantajate. Acestea sunt cele patru obiective pe care se va concentra abordarea președinției spaniole. E vorba de un pilot, uh, proiect pilot se va ocupa de promovarea turismului în Europa prin subvenții uh, focalizate pe anumite regiuni. Va exista și o prelungire a programului Erasmus cu subvenții și burse acordate în întreaga Europa. Cu acest program, Spania intenționează să îndeplinească două obiective în cursul președinției sale. Mai întâi, să sprijine conceptul turismului <clears throat> durabil uh, din mai multe perspective prin programul Calipso și de asemenea proiectul uh, Calipso pentru persoanele vârstnice. Încercăm să implicăm și un grup suplimentar de state pe lângă cele din proiectul pilot uh, pentru a atinge aceste obiective concrete. În iunie 2010, Comisia va fi în măsură să ne prezinte rezultatele studiului Calipso, în special programul uh, Calipso pentru vârstnici. Această prezentare se va face în Spania, în mandatul președinției spaniole. Pe lângă toate acestea, ar trebui să vă spun că e o plăcere deosebită să pot să precizez că vom avea primul congres al turismului și gastronomiei în Spania în luna mai, ceea ce completează sau contribuie la realizarea unui obiectiv important pentru președinția spaniolă, Se există un cadru multianual pentru agenții de turism în Europa, ca să fie o contribuție permanentă la diversele acțiuni pregătitoare în derulare, în restructurarea industriei, industriei turismului, ceea ce ne va ajuta de asemenea pentru viitoarea comunicare pe care o vom primi din partea Comisiei. Toate aceste activități au fost uh, posibile mulțumită activității de la Comisia de Buget. Am dori ca toate politicile legate de turism în întreaga Uniune Europeană să fie văzute în ansamblu, având în vedere impactul lor uh, asupra turismului. Ce avem nevoie e o mai mare coeziune, o mai mare coerență acestor politici ca să ne asigurăm că cetățenii europeni uh, se simt partași la politica Europei. Aceasta e o provocare. Diversitatea locuitorilor face necesar să implicăm. Există diferențe culturale și de tradiție. Există dificultăți. Avem o rețea de destinații, orașe diferite. Trebuie să facem schimb de experiențe, de bune practici pentru programe comune de marketing, care o să ne ajute să promovăm uh, identitatea europeană. Rețelele existente ne-au arătat, uh, ne-au dat un exemplu de colaborare în acest sens. Toate aceste subiecte vor fi de o importanță deosebită și e nevoie de <clears throat> mai mult timp pentru a intra în uh, mai multe amănunte, dar puteți să vedeți cum vom încerca să reunim spiritul uh, de întreprinzător, uh, diversele industrii legate de turism, industria alimentară, cu implicarea tuturor sub sloganul competitivității pentru sectorul turismului în Europa. Ajutându-ne să atingem obiectivele pe care le-am precizat la începutul acestei prezentări. Cred că va fi foarte important să avem o dezbatere cu privire la obiectivele precizate și, desigur, că vă stau la dispoziție pentru orice întrebări sau nelămuriri aveți. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți astăzi aici, pentru interesul și atenția dumneavoastră și uh, să vă mulțumesc pentru contribuții la turism în ultimii ani, ceea ce ne-a ajutat să ajungem astăzi aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Acum am să mă adresez coordonatorilor. Aveți câte două minute fiecare. Începem cu domnul Groș de la PPE. Mulțumesc, domnule ministru pentru această prezentare a programului dumneavoastră. Vă asumați președinția la un moment destul de delicat. Avem acum noi posibilități la orizont, dar sigur nu trebuie să le supraestimăm. De asemenea, nici să nu fim prea ambițioși. Eu cred că sectorul turismului este un sector foarte important pentru Uniunea Europeană. Poate că nu este neapărat o problemă principală pentru dumneavoastră la Consiliu, dar este pentru noi cei din PP și pentru uh, Comisia care este responsabilă cu transportul și chiar cu afaceri regionale. Mă rog, asta este o altă problemă. Cred că acum avem ocazia de a analiza mult mai coerent turismul în corelare cu programul de dezvoltare regională al Uniunii Europene, pentru că și acesta este legat de politica de transport. Turismul cred că ar putea să ducă într-adevăr la o mobilitate mai mare și turismul ar putea, sigur, în spiritul acesta al diversității care ne caracterizează, să ne ajute să ne consolidăm, pentru că diversitatea culturală trebuie să rămână o marcă importantă a noastră. Trebuie să ne vindem, dar trebuie să o facem respectând patrimoniul cultural și lingvistic pe care îl avem. Bun, și uh, un ultim comentariu. Turismul sezonier. Cred că ar trebui să îl încurajăm pentru că ar putea avea consecințe asupra ocupării forței de muncă. Nu? Deci, uh, cred că am putea să facem ceva în acest sens. Bun, în ce privește uh, părerea mea, cred că am spus tot ce am de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Groș. Trecem mai departe. Domnul Alcadraui de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc, domnule președinte. Ați făcut referire la tratatul de la Lisabona, iar turismul este menționat pentru prima dată într-un astfel de tratat. Și, într-adevăr, acum ne putem aștepta la inițiative din partea Comisiei Europene. Președinția Consiliului, președinția spaniolă, știm că acordă o importanță destul de mare turismului și ar putea să joace un rol mult mai încurajator pe plan european. Dumneavoastră ați spus că vreți să fiți ambițioși și aveți multe modalități directe de acțiune asupra turismului. Și probabil că veți aborda turismul pentru prima dată la nivel european ca o politică în legătură, sigur, cu sectorul aviației, cu drepturile pasagerilor și bunăstarea lor și așa mai departe. Ei, iată, acum aveți uh, șansa să abordați uh, o politică mai integrată. Deci, sigur, va trebui să adoptăm și măsuri mai specifice, mai directe. V-ați uh, referit la un turism social și cred că aceasta ar putea fi o cale care ar trebui explorată. am uh, putea să folosim uh, capacitățile existente, putem recurge la comunicații. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe niște aspecte mai specifice. N-am putea oare să facem schimb de bune practici, să învățăm unii de la alții? Și, în fine, domnule ministru, vreau să vă întreb dacă sunteți pregătiți să mergeți mai departe, pentru că există și alte măsuri care ar putea duce la o armonizare mai deplină. Adică, să vă dau un exemplu. Criteriile care se folosesc pentru uh, atribuirea numărului de stele hotelurilor. Știm că sistemul diferă de la un stat la altul, iar pentru un turist acest lucru poate fi destul de derutant. Deci, uh, nu credeți că ați putea să rezolvați și această problemă? Văd că președintele mă avertizează cu ciocănelul, așa că um, mă rezum la aceste comentarii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Alcadraui. O văd undeva la orizont pe doamna Meissner din partea liberalilor. Aveți două minute. Anja. Eh, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, ich bedanke mich ganz herzlich auch im Rahmen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc din partea grupului liberalilor din Parlamentul European. S-a spus că acum suntem într-un moment interesant, deoarece, iată, turismul este menționat în mod special în Tratatul de la Lisabona și că, sigur, este important pentru statele membre. Este important să facem o referire mai detaliată și la ocuparea forței de muncă se pot uh, crea uh, centre de instruire și uh, se, pot, se pot aloca noi resurse. Deci, turismul este un sector important, dar ne trebuie o armonizare și o integrare mai mare. Deci, care ar fi competențele Uniunii Europene? Ce putere ar avea Uniunea Europeană să intervine în acest domeniu? Și eu vreau să vă întreb despre uh, convergență și despre armonizare, după cum zicea și domnul Alcadraui, cum se face armonizarea evaluării hotelurilor, restaurantelor și acestor uh, localuri. Ați uh, vorbit despre troica pe care o veți alcătui împreună cu uh, Ungaria și Belgia. Este foarte bine pentru că Parlamentul are puteri noi și am dori să știm ce propuneri veți uh, aduce împreună cu Comisia? Și apoi, ce și apoi programul pentru persoane vârstnice. Dacă vreți aveți activități turistice special dedicate vârstnicilor, aceasta cred că ar putea fi un lucru bun și pentru uh, părinți cu copii și așa mai departe. Pentru că cei în vârstă au și dizabilități și cred că merită și ei un tratament mai bun în societate. Și apoi, conceptele macroregionale, de exemplu, strategia Mării Baltice. Ar putea exista ceva asemănător pentru Marea Mediterană, pentru Dunăre? Deci aveți vreo idee? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Meissner, domnul Kremer de la Verzi. Da, și eu vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezentare. Ați uh, vorbit despre responsabilitățile sociale și despre durabilitate. Dar domnul Groș are dreptate când spune că diversitatea este o, o valoare pe care nu trebuie să o pierdem. Trebuie să păstrăm diversitatea chiar și în turism. Dar turismul în sine nu este o problemă, ci turismul poate fi soluția. Să luăm două exemple. Parte din uh, coasta mediteraneană are o industrie cu adevărat explozivă a turismului. Ceea ce face însă că unii oameni nici nu mai vor să meargă acolo pentru că sunt uh, saturați, vor să meargă în alte părți. Însă, în Danemarca, abordarea este diferită. Deja de câteva decenii ei încearcă să limiteze activitățile turism, turistice și nu permit decât unui număr eh, limitat de exploatatori să opereze în zonă. Deci, sigur, eh, ceea ce pare un dezavantaj pe termen scurt, iată că se asumă un avantaj pe termen lung. Deci, probabil că ar trebui să țineți cont de asta când vorbiți de durabilitate și uh, consecințele sale. Acum, unii dintre dumneavoastră știți probabil că eu sunt mare ciclist și ciclismul timp de în ultimii ani a tot crescut, uh, tot mai multă lume uh, merge cu bicicleta, dar încă și mai mulți merg cu mașina. Deci aș vrea să știu dacă veți face niște coridoare pentru cicliști și dacă le veți face curând. Credeți că acest lucru ar putea fi un fel de uh, activitate turistică pe care să le includeți, uh, să includeți în rețeaua atente? Deci ar putea fi și o atracție turistică, cred eu. Deci aș vrea să-mi spuneți uh, ce părere aveți. Accesibilitatea transporturilor și turismul sunt strâns legate. Un uh, acces și o rețea mai bună de trenuri este esențială pentru toată Europa. Mulțumesc! De la grupul conservatorilor, domnul Zila. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru cuvintele introductive. Cred că aveți o responsabilitate foarte serioasă, pentru că, pentru prima dată, sunteți, uh, iată, un ministru responsabil pentru o nouă competență acordată prin tratatul de la Lisabona. Din punctul nostru de vedere, al grupului pe care îl reprezint, Noi uh, am prefera să avem foarte multe schimburi de bune practici, să promovați cooperarea între statele membre. și să creați condiții favorabile pentru această industrie. Cred că acesta ar fi rolul dumneavoastră. Ar trebui probabil să vedeți uh, care sunt bunele practici în alte sectoare, precum protecția consumatorului, uh, informarea consumatorului în legătură cu produsele alimentare, uh, condițiile pentru declararea falimentului și așa mai departe. Acestea toate au un efect asupra industriei turismului și cred că ar fi bine să protejați interesele acestei industrii atunci când vor fi discutate regulamente și uh, directive în alte sectoare. Ați spus uh, că avem un fel de turism un turism pentru sănătate care, sigur, uh, afectează mai ales țările în care se înregistrează o criză în sectorul sanitar, unde nu sunt doctori, asistente. Într-o astfel de situație de criză, cred că un uh, turism medical i-ar putea menține pe aceea în țările în care lucrează ei. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Doriți să răspundeți la această primă salvă de întrebări? Muchas eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că unul dintre lucrurile importante pentru președinția spaniolă este că noi vom readuce turismul în Uniunea Europeană. În unele țări, turismul este principala activitate economică și uh, generează un volum foarte mare de prosperitate și venituri. Dar nu îi se acordă suficientă importanță la nivel economic. Adesea, portofoliul turismului este spart în mai multe uh, departamente și ministere. Iar turismul joacă un rol foarte important în dezvoltarea regională, cum s-a spus, și uh, un alt rol important în ce privește mobilitatea. De asemenea, turismul are ceva de spus și în legătură cu drepturile lucrătorilor. Domnul Al-Kadraui a vorbit despre unul dintre elementele tratatului de la Lisabona, și anume legătura dintre transport și turism. Ei bine, în domeniul meu, eu uh, nu am de-a face cu transporturile, dar, desigur, este un sector care are un impact uh, semnificativ asupra turismului. Și dacă ne referim doar la cerul unic european, ei bine, și doar acesta are un impact major. Și mai sunt uh, o serie întreagă de alte politici care afectează turismul. Și de aceea este bine să avem un schimb de bune practici. Să ne uităm uh, doar la utilizarea canalelor militare sau la utilizarea căilor aeriene militare de avioane comerciale lucruri care fac obiectul unor acorduri ce încearcă să economisească consum, petrolul și uh, consumul de combustibil. Timp de mulți ani s-a vorbit despre acest lucru în Spania de mai mult de mai bine de 15 ani și faptul că avem infrastructuri în unele țări care nu sunt folosite absolut deloc pe timp de iarnă reprezintă o problemă. Avem 14.000 de puncte de vânzare în 16 țări din Europa care ar deservi 100 de milioane de oameni dintre, în categoria 25-75 de ani. Este vorba despre o rețea de tur operatori și mulți dintre acești vârstnici nu și-au părăsit niciodată țara lor de origine. Deci o modalitate de a promova turismul probabil ar fi să uh, consolidăm acest sentiment de identitate europeană, să organizăm uh, excursii care să fie subvenționate parțial. Și uh, această rețea s-a dovedit un adevărat succes. Oamenii, cel puțin în Spania, călătoresc mult mai mult decât obișnuiau și călătoresc și în afara țării. Și n-ar trebui să ne gândim doar la cetățenia europeană, ar trebui să ne gândim la infrastructura hotelieră și cea a restaurantelor, care produce locuri de muncă. Încercăm ca aceste locuri de muncă să aibă o calitate mai mare și uh, vrem ca ele să nu fie limitate strict la uh, sezonul turistic. Ei, acum, uh, armonizarea. Tratatul de la Lisabona nu prevede o astfel de armonizare, o piață unică a turismului, dar sublinează importanța acestui sector și nevoia de a crea locuri de muncă. Vă amintesc că atunci când am luat cuvântul pentru prima dată, am spus că 11 sau 12% din populația Uniunii lucrează în turism sau în activități asociate. Și, uh, de asemenea, noi avem uh, foarte multe dintre cele mai importante destinații turistice. Primim peste jumătate din uh, numărul de turiști la nivel mondial. Două dintre cele mai importante trei țări la nivel turistic se află în Uniunea Europeană. Din păcate, traversăm recesiune economică și turismul nu a reușit să pătrundă peste tot în aceste țări. Am constatat că turismul a scăzut cu 4,6% în anii recenți din cauza crizei. Totuși, oamenii nu vor uh, renunța la călătorii ci pur și simplu pe termen scurt trebuie să-și reorienteze cheltuierile pentru a avea grijă de nevoile imediate ale familiei. Totuși, uh, programul nostru este un program orientat pe termen lung și am spus asta în discursul introductiv, este un program care are continuitate. De exemplu, dacă vorbim despre uh, activitățile destinate vârstnicilor, vrem ca ele să fie compatibile cu viața de familie. Apoi, programul Calypso, în care au fost implicate câteva state membre. E bine, acest uh, program pentru vârstnici va fi extins și la alți parteneri. Sperăm. M-ați mai întrebat despre politica de politica macroregiunilor și dacă aceste macroregiuni ar putea beneficia de pe urma politicii turistice. Da, cu siguranță. Toate fondurile europene, cel de coeziune, cel de uh, dezvoltare regională și celelalte, toate acestea pot fi folosite pentru turism. Și apoi ați menționat că trebuie să respectăm diversitatea. Mi se pare foarte important. Desigur, nimeni nu vrea să uniformizeze Europa în plan turistic, ci diversitatea este una din principalele noastre atracții. Deci Trebuie să fim uh, foarte atenți, de asemenea, când vine vorba despre mediul înconjurător și durabilitate sau sustenabilitate, care nu este un cuvânt nou, ci care ia pur și simplu o înfățișare nouă. Astăzi tot mai mulți oameni sunt preocupați de problemele de mediu. Acum 50 de ani nu exista o astfel de preocupare sau cel puțin nu atât de acut ca astăzi. În uh, unele țări s-au făcut greșeli și, din păcate, acestea au dăunat mediului înconjurător, dar dacă ne uităm la greșelile pe care le-am făcut, putem învăța din ele, ne putem redresa prin bune practici și prin um, conservarea mediului înconjurător. Acestea vor fi o valoare adăugată a programelor noastre. Apoi, m-ați întrebat despre uh, ciclism și turism. Noi avem în minte mai multe lucruri și acesta este unul dintre ele. Eu provin dintr-o regiune foarte turistică din Ibiza, insulele Baleare, unde avem o populație de un milion de locuitori și primim cam 9 milioane de turiști în fiecare an. Deci vă dați seama că noi am făcut un efort uh, considerabil pentru a pune la dispoziție o infrastructură pe măsură. Și asta pentru că recunoaștem că turismul este o sursă esențială de venituri. Și uh, am adaptat inclusiv infrastructura rutieră pentru a putea primi toți cicliștii care vin. Și un alt lucru pe care vreau să îl menționez este că avem în fața noastră o provocare majoră, și anume implementarea tratatului de la Lisabona. Sunt convins că vom putea face față acestei provocări și uh, ca să răspund la ceea ce s-a spus deja, cred că trebuie să utilizăm politici care au un impact asupra turismului pentru a arăta care este importanța acestui sector turismul încă nu este nu are un loc uh, pe măsura importanței sale. Dacă ne gândim la siguranță alimentară și sigur nu vreau să trivializez această uh, problemă, dar să vă spun că în Spania noi încercăm să coordonăm politici în domeniul turismului cu alte domenii, precum uh, siguranța alimentară. securitatea și uh, scandrele corporale, fie că ne plac sau nu, toate au legătură cu turismul. Și încă un lucru aș mai avea de spus, deși știu că am vorbit deja mult. Ei, unii spun că ar trebui să fim foarte atenți atunci când uh, discutăm despre turismul medical. Toată lumea are dreptul de a fi operat sau de a primi îngrijire medicală într-o, într-o instituție uh, într-o instituție bună. Deci toată lumea are aceste drepturi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Mai avem încă cinci vorbitori înscriși pe listă. O să vă rog să fiți cât mai succinți și, domnule ministru, și dumneavoastră să răspundeți cât mai scurt. Începem cu domnul Pascal. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, bun venit, domnule secretar de stat, în cadrul Parlamentului European. Așadar, uh, președinția spaniolă a început, iar uh, turismul a devenit o competență comunitară prin tratamentul uh, de la Lisabona. Așadar, aceasta este o bună ocazie pentru Spania de a se concentra asupra acestui subiect. Chiar de foarte multă vreme Spania este o țară foarte turistică. Poate că nu ne aflăm acum în cea mai bună conjunctură, pentru că și Spania, ca și multe state membre, au fost puternic afectate de criză. 2009 a fost uh, cel mai rău an turistic din istoria noastră, dar nu este un motiv să ne resemnăm, ci din potrivă un motiv să mergem mai departe și să găsim un angajament comun pentru a îmbunătăți situația. Ce poate să facă Spania în acest sens? pentru că experiența turismului social uh, este exemplară și cred că trebuie să profităm de ea. Capacitatea de colaborare și de comunicare între popoare și capacitatea de a descoperi, de a mm, le oferi acces persoanelor cu handicap uh, la mm, acest turism uh, trebuie valorificate și trebuie îmbunătățite toate hotelurile care sunt inactive în afara sezonului ar putea să redevină active pentru a primi această, aceste categorii ale populației. Și în acest sens, Spania a înregistrat un succes deosebit. Mai mult, uh, Garda Civilă a contribuit la securitatea acestui uh, domeniu. Un alt aspect important este securitatea aviatică, pentru că aceasta poate să pună obstacole în calea eh, liberei circulații în Uniunea Europeană. În acest sens, trebuie instituite măsuri care să stimuleze turismul, în special în spațiul Schengen. Dar ar trebui să avem în vedere și măsurile mm, uh, mai uh, nefaste care au fost uh, luate de diferitele autorități. De exemplu, în Spania, cota de TVA pentru um, sistemul uh, hotelier este pe cale să fie majorată și cred că trebuie să avem grijă la astfel de măsuri. Trebuie așadar să facem schimb de bune practici pentru a nu repeta greșelile altora. Mulțumesc! Bine ați venit, domnule secretar de stat. În primul rând, aș dori să vă felicit pentru conținutul foarte bogat al prezentării dumneavoastră și aș vrea să insist încă o dată asupra unui alt aspect menționat de un coleg al meu și anume importanța inițiativei Calypso și eventuala generalizare a acestei inițiative la nivel european. Cred că este un instrument de politică socială foarte puternic, deoarece îmbunătățește calitatea vieții persoanelor vârstnice și deschide perspective economice. Este de asemenea un instrument bun de creștere economică, deoarece contribuie la crearea de locuri de muncă și încurajează uh, dinamica. Este un instrument pe care Uniunea Europeană îl poate folosi pentru a întări cetățenia la nivel european. Și aș vrea acum să vă pun o întrebare, pornind de la acest exemplu. Care sunt uh, subiectele mai uh, spinoase asupra cărora statele membre pot ajunge la un acord pentru a încuraja turismul persoanelor vârstnice. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sabisa. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru ideile dumneavoastră. Este adevărat că turismul este o parte importantă a economiei în majoritatea țărilor europene, însă există și câteva state membre care nu au uh, insulele Canare, nu au uh, o Costa del Sol și așa mai departe. Estonia, de exemplu, are un un singur obiectiv pe lista patrimoniului UNESCO. În plus, uh, există zone de natură sălbatică care nu sunt exploatate turistic. Estonia are foarte multe specii de floră și faună care sunt încadrate în programul Natura 2000. Și uh, oricum există și probleme legate de protecția mediului, însă trebuie să popularizăm, să mediatizăm uh, toate aceste zone pentru ca lumea să înțeleagă importanța turismului, mai ales în vremuri de criză. Întrebarea mea și preocuparea mea este care sunt planurile președinției spaniole legate de turismul în astfel de țări și zone. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc, doamnă Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru, și mulțumesc pentru ideile foarte interesante pe care le-ați prezentat. Susțin uh, faptul că discutăm despre turism. Uh, ați uh, evidențiat și contribuțiile pe care turismul le aduce la PIB-urile naționale, numărul de persoane implicate, numărul angajaților și întregul lanț de aprovizionare. Sunt foarte multe companii mici despre care nu auzim foarte des, apoi uh, turismul creează și foarte multe locuri de muncă. Acum nu știu uh, cu ce veți veni în viitor, însă vă spuneam că sunt un mare fan al acestei uh, industrii. Am lucrat chiar în Mallorca o vreme, am lucrat în uh, Franța și în industria aviației, deci sunt un mare uh, susținător al turismului. Abia aștept să-mi fac rezervările de vacanță dar cred că una dintre problemele cele mai importante menționate și de unul dintre colegii mei și despre care vom discuta puțin mai târziu se referă la securitatea aeroporturilor. Și există toate aspectele conexe. Nu vreau acum să intru în detalii, însă problema este legată de legăturile de transport iar în ultimii câțiva ani a devenit foarte dificil și foarte neconvenabil uh, pentru oameni să se deplaseze dintr-un punct în altul. Oamenii s-au săturat de câte inconveniente suportă în timpul călătorilor, deci trebuie să îmbunătățim uh, situația. Oricum, uh, atunci când uh, a început să se producă criza pe care o traversăm, um, nu ne-am gândit că va exista o soluție universală ca britanică vreau ca oamenii să vină la Londra, să vină în Marea Britanie. Spaniolii vor să vină, vor ca turiștii să vină la ei în țară. Deci trebuie ca turismul să devină atractiv pentru persoanele din țări terțe. Și în fine, văd, domnule președinte, că fluturați ciocanul. Vă spuneam că trebuie să facilităm uh, transportul feroviar. Trebuie să avem un uh, sistem de rezervare convenabil pentru ca turiștii să își poată rezerva biletele pentru a se deplasa dintr-un loc în altul. În momentul de față nu este deloc ușor să faci acest lucru. De aceea, cred că ar fi bine să lucrați cu colegul dumneavoastră, cu colegii dumneavoastră de la transport pentru a progresa. Mulțumesc. Doamna Elsen? Doamna Ela Sender, mă scuzați. Bună ziua! Mulțumesc, domnule președinte! Bine ați venit, domnule ministru! Nu pot decât să felicit președinția spaniolă pentru că dorește să facă față acestei mari provocări a tratatului de la Lisabona și anume uh, faptul că avem în sfârșit o bază juridică pentru turism Parlamentul European cere acest lucru încă din uh, vremuri străvechi ale acestei instituții. Am făcut tot felul de proiectele, de proiecte pilot care nu au reușit niciodată să fie reunite într-un program uh, multianual care să promoveze marca europeană. Dar în sfârșit avem această posibilitate și în sfârșit vom putea să depășim uh, această viziune a inițiativelor care nu reușesc să fie articulate în domenii atât de importante precum turismul social, care au uh, avantaje în domeniul economic și în domeniul social. Mai mult, pentru ca acest proiect de turism social să fie și mai, um, și mai bun, aș vrea să întreb care este părerea președinției spaniole cu privire la adaptarea um, uh, structurilor, adaptarea clădirilor din uh, sectorul hotelier uh, pentru a face față acestui tip de turism poate că am putea să creăm o școală de formare pentru turismul social pentru a profita de schimburile de bune practici între statele membre și pentru a avea profesioniști bine pregătiți în turismul social. În ceea ce privește inițiativa președinției spaniole în cadrul Organizației Mondiale a Turismului, aceasta mi se pare o idee lăudabilă, pentru că scopul turismului european este să facă legătura între mai multe inițiative. Deci care este legă... părerea dumneavoastră? Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă pun o întrebare legată de turismul rural. Uh, aveți uh, cumva în vedere să susțineți uh, posibilitatea ca agricultorii sau fermierii să obțină venituri uh, suplimentare din investiții în turismul agricol, agrorural, agroturism. Cred că acest lucru ar fi foarte bun, pentru că turiștii ar putea să descopere astfel produsele tradiționale, locurile tradiționale și circuitele acestea rurale. Mulțumesc, doamna Duran. În fine, am și eu, domnule ministru, o intervenție. Vreau să reiau uh, câteva idei menționate de colegii mei, în special doamna Savisa, care vorbea despre necesitatea de a dezvolta turismul departe de plaje, mări, dealuri și lacuri. Ar trebui, de exemplu, să ne concentrăm uh, pe uh, alte zone. Mă gândesc la moștenirea industrială, la marile obiective industriale pe care le avem în Europa. Apoi uh, s-a vorbit despre uh, zonele naturale. Mă gândesc acum și la delta Dunării. Aș vrea să întreb uh, ce ar putea face președinția spaniolă pentru a ajuta la dezvoltarea acestor zone turistice mai degrabă decât să ne limităm la plajele aurii și la mările albastre la care se gândește toată lumea când vorbim despre turism. În fine, am să revin și la ce spunea doamna Foster. Eu nu vreau ca oamenii să meargă la Londra. Eu vreau ca oamenii să meargă în nord-vestul Angliei. Bine, asta este o altă problemă. Deci vă contrazic uh, pentru că capitalele tind să atragă turiști dar uh, din păcate oamenii nu vizitează și alte orașe, alte zone dintr-o țară, ci se deplasează dintr-o capitală în alta. Eu nu prea sunt de acord cu vizitarea capitalelor. Domnule ministru, veți să răspundeți, vă rog? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru intervențiile dumneavoastră. 2009, într-adevăr, nu a fost cel mai bun an pentru turism, însă cred că suntem cu toții de acord că turismul uh, și-a a rezistat în pofida dificultăților uh, economice din statele membre. Uh, Numărul de turiști a scăzut, e adevărat, uh, față de mm, ultima perioadă și totuși turismul rezistă. În ceea ce privește turismul social, într-adevăr, inițiativa noastră a fost foarte fructuoasă și a reușit să încurajeze comunicarea între diferitele popoare europene. În Spania avem uh, un uh, proiect național de turism pentru persoanele vârstnice. 17.000 de persoane erau interesate în urmă cu câțiva ani, iar acum 1,2 milioane sunt interesate, ceea ce arată succesul enorm al proiectului. Acest proiect mai avea și o altă caracteristică și anume că aceste persoane de vârsta a treia, atunci când călătoresc, nu se îmbolnăvesc. Deci, până la urmă, este vorba și de economii în domeniul sanitar, în domeniul medical. Apoi ați vorbit despre vizele turistice și despre siguranța aeroportuară. Scopul nostru este să angajăm niște discuții uh, calme, niște discuții uh, la rece, pentru a vedea care sunt uh, problemele în diferitele țări pentru a nu exista piedici în calea um, eliberării de vize în scopuri turistice. Apoi, uh, statele membre au luat decizii diferite. Alte state au hotărât să crească TVA-ul, altele să reducă cota de TVA. Alte țări au redus de mult cota de impunere TVA. Însă, guvernul Spaniei a susținut că majorarea TVA-ului cu 1% este esențială pentru a garanta plata prestațiilor sociale și a cheltuielilor publice în așteptarea relansării economice. În ceea ce privește intervenția doamnei Alvarez, aș dori să vă mulțumesc pentru um, observații. Proiectul Calipso are scopul de a încuraja um, uh, crearea de locuri de muncă de calitate, mai ales în afara sezonului turistic. Întrebați dacă nu cumva ar fi posibil să se semneze acorduri și cu alte state membre. Bineînțeles că noi, de partea noastră, organizăm reuniuni cu reprezentanți din ministerele din alte state membre pentru a angaja semnarea unor acorduri de reciprocitate. Acorduri care să le permită diferitelor țări să mobilizeze grupuri de persoane care ar fi incluse în astfel de programe turistice. Bineînțeles că va trebui să ținem seama și de condițiile economice dificile cu care ne confruntăm în momentul de față. Cred că 40.000 de mii de persoane sunt implicate astăzi în acest program. Haideți să așteptăm să terminăm acest proiect pilot la sfârșitul lunii aprilie și după aceea vom trage și câteva concluzii. Doamna Savisa a făcut un comentariu referitor la măsurile pe care am putea să le instituim pentru a fi incluse cât mai multe teritorii în uh, Natura 2000 și pe lista mm, uh, patrimoniului UNESCO. Avem uh, o astfel de prioritate și vom face tot posibilul pentru a ne mobiliza toate experiențele în beneficiul altor state membre. De exemplu, susținem um, întreprinderile pentru a adera la Carta uh, Dezvoltării uh, Durabile. Apoi avem un grup de întreprindere pentru biosferă. Așadar, încurajăm sectorul privat să adopte norme de calitate ridicate. Mai mult, încurajăm și alte inițiative separate. Ați făcut de asemenea câteva observații legate de securitate, de protecția aviatică. În ceea ce privește problemele de securitate, călătoriile sau deplasările nu mai au nimic de a face cu ce exista acum uh, câțiva ani în uh, ciuda amenințărilor, în ciuda îngrijorărilor de securitate, continuăm să călătorim foarte mult. Milioane de persoane continuă să călătorească. De exemplu, 52 de milioane de turiști au călătorit în Spania, deși sunt mai puțini ca înainte, numărul lor este foarte mare. Am înțeles de asemenea că vă referați și la încurajarea turismului în țările emergente, țări precum Rusia, India, China. Și aceste țări vor fi piețe foarte interesante pentru turiștii europeni. China, în mod deosebit, va fi destinația uh, unor uh, turiști care acum uh, se deplasează în zone administrative, precum Hong Kong. Apoi, pe de altă parte, uh, turiștii chinezi vor merge în țări tot mai îndepărtate și de aceea trebuie să încurajăm turismul din, dinspre aceste țări emergente. De asemenea, trebuie să încurajăm și transportul feroviar. Evident, vom lucra și în această privință que esto es un S-a vorbit de asemenea despre un alt aspect extrem de important, uh, marca europeană. E nevoie de o astfel de <clears throat> marcă, să zicem, o marcă înregistrată europeană. Când o țară are o astfel de marcă, de element distinctiv, înseamnă că a reușit. Spania a întrebat turiștii care vin în Spania când auziți cuvântul Spania, care e prima imagine la, sau primul lucru la care vă gândiți? Și răspunsul a fost uh, petrecerea timpului liber, uh, distracție, turism și nu s-a gândit nimeni la gastronomie și modă. E important ca țările să fie asociate cu anumite sectoare care să fie importante. Trebuie de asemenea ca Europa să se asocieze cu valori de libertate, mare potențial de turism cultural, sportiv, balnear, de asemenea. Ceea ce ar face Europa și mai puternică. Apoi, în legătură cu procesul uh, Calipso, dacă n-ar trebui să se adapteze instalațiile de hoteliere acestor uh, categorii de persoane cu handicap este un subiect uh, căruia vrem să-i consacrăm o dezbatere în mandatul președinției spaniole. În Spania am depus eforturi deosebite în acest sens. Uh, avem un plan de renovare a infrastructurilor turistice cu importante sume de bani consacrate pentru a avea acces în toate sectoarele turismului, în infrastructură, în sectorul privat. V-ați întrebat de asemenea cum am putea crea o școală europeană în domeniul industriei hoteliere. Ne-am gândit la o inițiativă poate mai puțin ambițioasă și anume de a pune pe picioare în Europa o rețea de recunoaștere turistică care să poată să evalueze, să testeze toate cunoștințele în domeniul turistic, în toate țările, în toate întreprinderile, în toate centrele de cercetare, în toate universitățile, pentru a cunoaște bine piața turismului în toate statele. Avem intenția de a lansa această rețea europeană de cunoștințe în domeniul turistic. Iar în ce privește Organizația Mondială a Turismului, recent a avut loc o uh, schimbare a secretarului general. OMT ar dori să fie în prima linie a schimbărilor de bune practici, de, cunoaș- de cunoștințe schimb de bune practici. Și din acest punct de vedere, cred că e o șansă de care Uniunea Europeană trebuie să profite pentru a colabora cu OMT. În ce privește apoi turismul rural, programul de dezvoltare rurală, consacră 40% din investiții în domeniul turistic, deci e vorba de un potențial deosebit de investiții. Sunt convins și acest lucru e dovedit în Spania că turismul rural devine tot mai interesant și tot mai apreciat de către turiști. În încheiere, domnule președinte, ați făcut un scurt comentariu în ce privește turismul din Europa și ați vorbit de turismul industrial. Cred că Europa are o infrastructură foarte atrăgătoare și diversă. Avem toate aturile pentru a avea un sector turistic de succes. Și deci uh, trebuie să facem eforturi suplimentare, să profităm și mai mult de avantajele de care beneficiem, să sprijinim sectorul privat, uh, să consolidăm securitatea și sunt de asemenea convins că pe baza acestor aturi și dacă ne mobilizăm cu toții, Parlamentul, Comisia, statele membre, vom face din Europa principalul punct de destinație mondial. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru răspunsurile detaliate la întrebările puse. Vă urăm uh, mult succes în președinția spaniolă ca și în cazul colegului de la Ministerul Transporturilor, când am întâlnit la această comisie pentru a vă ajuta și pentru a coopera, pentru a vă atinge aspirațiile în mandatul președinției spaniole. Vă suntem recunoscători pentru vizita de astăzi și așteptăm să colaborăm în continuare. Vă mulțumesc foarte mult! Um, Dragi colegi, suntem deja în întârziere cu vreo 25 de minute. E mult uh, timp, e o mare întârziere ca să încercăm să recuperăm în timpul rămas la dispoziție. Deci v-aș ruga cu adevărat să mă ajutați să vorbiți cât mai la obiect când luați cuvântul știu că problemele sunt de importanță arzătoare. Următorul punct de pe agenda este un schimb de păreri în ce privește programul SESAR. Am avut o prezentare de la trei agenții, EASA, AMSA și EARE, și acum vom auzi ceva despre Sezar, noua generație de gestionare a traficului aerian. Îl avem pe domnul Chi, care ne va vorbi despre programul Sesar. Fără a încerca să vă împiedic să spuneți, v-aș ruga să ne ajutați să recuperăm din întârzierea înregistrată cu președinția spaniolă. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să-mi dau toată silința. distinși membri, este o cinstă și o onoare să fiu aici să mă adresez acestui, acestei comisii. SESAR este un um, program european care va aduce avantaje deosebite pentru siguranța și confortul pasagerilor uh, aerieni. Vreau să spun foarte clar de la bun început. E un moment uh, critic pentru SESAR și toate deciziile cheie privind viitorul vor trebui să fie luate în mandatul uh, acestei comisii. Și mă bucur să începem acest schimb de părere astăzi. O să încerc să vă spun câteva cuvinte privind contextul, de ce am uh, construit acest sistem, ce este SESAR, cum e gestionat și eventual să insist asupra unor aspecte de mai mare interes pentru dumneavoastră. Uh, traficul, controlul traficului aerian uh, este arta de a asigura siguranța zborurilor. În trecut, creșterea de trafic aerian au fost gestionate mai ales prin reorganizarea activității controlărilor de trafic, organizând fluxurile pe diverse rute, iar controlorii să aibă un număr cât mai mic de probleme de rezolvat într-un anumit moment dat. În paralel cu aceste eforturi, nu s-au făcut uh, investiții majore în ce privește evoluția tehnologiilor uh, centrale. Consecința a fost că controlul traficului aerian continuă să folosească tehnologii uh, radioul VHF sau ajutoare de navigație terestră din anii 50 sau 60. Ajungem acum într-o etapă în care aceste tehnologii de bază nu mai pot uh, sprijini transformarea transportului aerian. Sunt noi provocări în industria aviatică cu care trebuie să se confrunte siguranța, securitatea, eficiența și performanța de mediu, pentru care e nevoie de tehnologii noi. Aș vrea să vă ofer două exemple. Rutele aeriene definite în baza echipamentului de navigație de la sol nu sunt optime nici din punct de vedere economic, nici de mediu. Iar um, domeniul radio VHF uh, este saturat, punând uh, riscuri serioase de siguranță. Cezar se referă la concentrarea activităților de cercetare-dezvoltare din Uniunea Europeană pentru a pune, pentru a reuni toate punctele forte în dezvoltarea de noi generații de sisteme de gestionare a traficului aerian. Până în prezent, inovația s-a întâmplat, s-a realizat în mod ad hoc, adesea fără a ține cont de evoluția tehnologiei. Am menționat probleme de capacitate, s-au făcut eforturi pentru gestionarea spațiului aerian, de recrutare de personal suplimentar și înnoirea sistemului. O dimensiune cheie acestei inovații este dimensiunea europeană. În prezent, 70% din zborurile din Europa trec de granițele naționale, ceea ce înseamnă că modernizarea controlului traficului aerian nu se poate face pe plan local sau doar național. Cesar este parte integrantă a viziunii cerului unic european acest cer unic european este ceva mult mai ambițios și cu o sferă de aplicare mai largă decât SESAR, pentru că este o reformă aprofundată a organizării managementului traficului aerian și din Europa. SESAR este doar componenta tehnologică a Single European Sky. Rezultatele SESAR, în special standardele și produsele, vor sprijini crearea cerului unic european prin armonizarea nivelului de capabilitate a sistemelor, produsele Sezar vor fi sprijinite de legislația europeană prin mandatarea standardelor Sezar în uh, aeroporturile și spațiul aerian european. Avem niște ambiții foarte mari de mărirea securității de 10 ori, ceea ce înseamnă că vom atinge actualul nivel de siguranță pentru transportul aerian și când va exista un trafic de trei ori mai mare. Vrem să scadă cu 10% impactul de mediu al, al zborurilor și să reducem costurile cu 50% pe zbor. Pentru a trebui de acțiuni decisive și a face ca tot acesta să devină realitate, Uniunea Europeană a alocat 700 de milioane de euro din bugetul comunitar în perioada 2008-2013 pentru dezvoltarea standardelor și tehnologiilor SSR pentru a raționaliza eforturile în acest domeniu. Uniunea Europeană a decis de asemenea să creeze o entitate unică de management în baza articolului 171 din tratat. Acest Cesar uh, Joint Undertaking este un parteneriat public-privat ținând cont de Eurocontrol, de uh, furnizorii de servicii de trafic aerian. Acest parteneriat public-privat uh, s-a realizat în 2009 cu semnarea acordurilor de membru cu 15 actori industriali europeni și Eurocontrol. Eforturile de cercetare dezvoltare sunt împărțite egal între Uniunea Europeană, 700 de milioane de euro, Eurocontrol, 700 de milioane de euro și industrie, tot 700 de milioane de euro. În acest parteneriat, uh, Cesar Joint Undertaking este o structură mică și simplă cu 39 de membri ai personalului care gestionează programul și garantează autorităților bugetare europene, adică dumneavoastră, că banul public este cheltuit în conformitate cu regulile financiare. În acest parteneriat, toată activitatea de producție este realizată de membrii acestui Joint Undertaking, Airbus în dezvoltarea de aeronave, Indra în sisteme aeroportoare, NATS uh, în uh, controlul apropierii și așa mai departe. În prezent avem deja 1200 de experți de înaltă calificare. Cifra o să crească până la 3000 de angajați uh, în, până în anul 2011. Iată de ce e un adevărat parteneriat funcțional public-privat. Despre ce e vorba în Sezar? O să încerc să vă dau patru exemple ce încercăm să realizăm. Mai întâi să înlocuim actorul schimb de instrucțiuni prin radio cu schimburi digitale și negocierea de traiectorii între aeronave și cei de la sol. În al doilea rând, o mai mare precizie, inclusiv timp exact de sosire și plecare, de coborâre și de decolare, pentru a permite aeronavelor și liniilor aeriene să zboare la profilul optim. Să edificăm SWIM, gestionarea sistemului de informare un intranet pentru traficul aerian, dând capacitatea de a avea informațiile necesare la momentul potrivit și, în fine, nu mai puțin important, sprijinul automatizării pentru operatorii umani, pentru piloți, pentru a le permite să se concentreze pe sarcini de valoare adăugată maximă. Ca să fiu cinstit, e vorba de un volum mare de muncă, implică 16 pachete de muncă, peste 300 de proiecte, și ca și că n-ar fi fost suficient, am încercat să facem mai mult, am implicat factori cheie, cum ar fi asociații de angajat, piloți, uh, ingineri, controlori din traficul aerian să participe în um, proiectarea și validarea noilor instrumente. Am semnat contracte cu liniile aeriene și asociațiile de linii aeriene, proprietarii privați și piloți pentru a avea o contribuție în ce privește prioritățile programului și care sunt nevoile programului. Am discutat cu autoritățile de reglementare pentru a ne asigura că ce dezvoltăm la Cezar se poate implementa și certifica și cu forțele aeriene cu privire la modul în care sistemele militare o să aibă interfețe cu sistemul SESAR. Nu e vorba doar de cercetare de dragul cercetării. Programul nu face decât să înceapă, dar avem un obiectiv clar în minte, adică de a implementa ceea ce facem și pentru a implementa trebuie să implicăm pe toți actorii. Câteva cuvinte despre Cezar în, pe scena mondială. Modernizarea controlului traficului aerian e o chestiune mondială și SUA și China și India și alte țări au lansat inițiative similare. Un obiectiv clar precizat al Next Gen, care este omologul american, este apărarea calității de lider a Americii în sectorul aerospațial. Aș vrea să vă spun deschis că noi concurăm în mare măsură cu SUA în stabilirea de noi standarde pentru aviația de mâine. Cine dezvoltă primul aceste standarde va avea un avantaj clar. Experții care lucrează la Cezar au o expertiză unică um, localizată la Toulouse, Southampton, Madrid sau Frankfurt și nicăieri în altă parte. Va fi o luptă acerbă pentru inovație, iar societatea inovației are rădăcini puternice în sectorul aerospațial european. Câteva cuvinte <clears throat> despre dimensiunea de mediu înainte de a încheia cu bunăvoința dumneavoastră, domnule președinte. În ce privește mediul înconjurător, <clears throat> în 2009 Cezar a avut 100 de inițiative în 5 locații din Europa. Aceste teste de a îmbunătăți performanța de mediu a zborurilor cu actualele tehnologii, fără investiții masive în noi tehnologii, dar cu noi proceduri operaționale. Rezultatele care vor fi publicate luna viitoare sunt foarte încurajatoare. De exemplu, avem câștiguri între 100 și 150 de kilograme de carburant, adică economii de 300 până la 450 de kilograme de dioxid de carbon la zborurile A320 la Stockholm, niște avioane mai mici și între 2 și 3 tone de carburant, 6-9 tone de dioxid de carbon economisit pentru zboruri între Paris și Miami. Acestea se realizează cu zboruri comerciale, cu linii aeriene comerciale, fără investiții majore în noi tehnologii, ceea ce e foarte încurajator pentru că înseamnă că putem face mai bine lucrurile. Este și o dovadă că această structură de parteneriat poate aduce beneficii societății europene. În concluzie, distinși membrii Parlamentului European, Cezar este o necesitate. Tehnologiile utilizate pentru control traficului aerian trebuie să fie înlocuite și în, pe plan european. Cred că s-a înțeles acest lucru. Parteneriatul public-privat Sezar funcționează la timp și avansăm. Sezar pune la un loc uh, capacități de inovație ale întregii industrie aeronautice aerospațiale europene. Mă simt onorat că mă întâlnesc cu dumneavoastră astăzi pentru că Parlamentul European are un rol cheie de jucat în stabilirea priorităților programului în avantajul cetățenilor europeni fiind uh, inginer de formație, acest control democratic al programului nostru este esențial într-o lume care poate fi ușor uh, dominată de ingineri și considerații pur tehnice. Toate bune și frumoase până aici, dar suntem o organizație foarte tânără, ne așteaptă multe eforturi de acum încolo, dar nu trebuie să fim naivi putem dezvolta cele mai grozave produse din lume, dar dacă nu asigurăm implementarea lor, totul este irosit, rentabilitatea este aproape de zero. Trebuie să începem acum să ne gândim cum vom implementa rezultatele SSR, cum se va finanța, ce mecanisme de guvernanță de care e nevoie pentru a-l face Uh, să se întâmple, să existe acest cer unic european. Este o temă la care dumneavoastră, distingi membrii ai Parlamentului European, dumneavoastră veți decide în acest sens. Personal vă încurajez ferm să stimulez dezbaterea privind chestiunile legate de finanțare, guvernanță. Pentru faza următoare, Sezar cu Comisia Europeană și cu Consiliul. Va fi o decizie cu privire la cum vom zbura în Europa zilei de mâine. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, mulțumesc foarte mult, domnule Key, pentru discursul dumneavoastră. Acum o să dau uh, cuvântul coordonatorilor. Mai întâi, domnul Groș de la PP. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule director, pentru explicații. Nu avem prea mult timp la dispoziție, așa că mă rezum la două lucruri. Mai întâi, ieri am auzit o declarație cu privire la resursele Uniunii pentru SESAR. Resursele pentru 2008 mi s-au părut destul de mici. Presupun pentru că era doar uh, etapa de demaraj. Dar acum când aud de toate planurile pe care vi le faceți, presupun că situația se prezintă altfel pentru 2009. Poate ne puteți spune câte ceva. Și apoi optimizarea cercetării. Ați menționat asta la sfârșit. Ei, uh, o să aveți o fază concretă de implementare după cercetare și dezvoltare. Deci, cum vedeți uh, contribuția statelor membre aici? Pentru că există foarte multe interese naționale. Cum uh, veți colabora cu autoritățile aeroportoare și cum veți colabora cu sectorul privat? Ce credeți că se poate face la nivel politic pentru ca să ne asigurăm de un progres rapid? Mulțumesc. Eu aș vrea să mă concentrez pe un singur punct, care va fi legătura dintre SESAR și uh, Next Gen. Care este diferența de abordare între cele două? Care este compatibilitatea? Asta ca spre informare și, în al doilea rând, s-au uh, luat inițiative pentru a asigura interoperabilitatea pe viitor și duplicarea acestei investiții? Și, în fine, ați prevăzut că va trebui să ducem o luptă grea pentru standarde. Pentru, puteți să ne spuneți mai multe? Puteți să ne spuneți uh, ce ar trebui să facem noi europenii ca să câștigăm această luptă? Doamna Meissner, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu pentru această prezentare și o să mă rezum la doar două întrebări. Prima. Ați spus că există foarte multe posibilități, adică să creștem, de exemplu, nivelul de automatizare. E bine, în ce măsură este posibil acest lucru pentru piloți? Credeți că ei vor putea să stăpânească toată această nouă tehnologie? Dacă totul este automatizat, ce se întâmplă într-o situație de criză? Nu credeți că va fi dificil pentru piloți să țină pasul cu toate aceste noi dezvoltări? Și apoi, a doua întrebare, vorbeați despre un trafic care să nu dăuneze mediului înconjurător. pe viitor, când vor apărea noi materiale, care probabil uh, le vor înlocui pe unele din cele existente, știu eu, poate că scaunele vor fi din alt material și mai ușoare, ceea ce va economisi carburant. Cum vedeți acest lucru? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Aș vrea să fac două comentarii. Mai întâi, uh, ne-ați uh, anunțat că veți, uh, vom avea niște beneficii de mediu înconjurător și pentru că vom putea raționaliza și optimiza traficul aerian, dar nu credeți că acest lucru va duce la războaie de mediu? Sigur, ar duce la îmbunătățirea securității, ceea ce este foarte bine, dar eu cred că am putea să pierdem aceste beneficii de mediu printr-o creștere a traficului. Știm că acum traficul este puțin încetinit din cauza crizei, dar dacă facem o optimizare, sunt convins că uh, spațiile pe care le vom degaja și elibera pentru trafic uh, vor duce la astfel de războaie de mediu. Vă atenționez pentru că mi se pare un lucru important. În același timp, trebuie însă să continuăm să investim în aceste programe pentru a găsi metode de gestionare mai bună a traficului. Poate ceva în genul uh, cerului unic. Și apoi, ca și programul Galileo, cred că ar trebui să ne lansăm așa într-o aventură, să sprijinim această întreprindere comună prin finanțare publică, cu condiția ca companiile aeriene să își asume propriile responsabilități. Doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Cai, pentru uh, prezentarea foarte cuprinzătoare. Am câteva întrebări. Cu toții cred că suntem uh, frustrați pentru că am stat aici și am vorbit despre cerul unic de mulți ani și încă nu s-a întâmplat. Și resimțim aceeași frustrare pentru că vedem că încă avem uh, probleme de congestionare a traficului. Deci, Cred că toată lumea știe că, da, parteneriatele public-private sunt minunate. Și suntem conștienți că multe din problemele existente au fost create de industrie, de companii, dar ele, uite, contribuie acum cu fonduri Acum, dumneavoastră, ne puteți asigura că toate cele blocaje birocratice au dispărut și că putem progresa rapid pe calea dorită? Și o a doua întrebare, Aici avem de-a face cu acele blocaje funcționale ale spațiului aerian, care apar din motive tehnice. Ne-ați putea da o, câteva informații de data recente ce se întâmplă cu aceste blocaje? Mulțumesc. Domnul Riche. Mulțumesc, domnule Echi, pentru prezentare. Am vrut uh, să pun și eu o întrebare. Uh, Sigur, programul SESAR suscită entuziasm uh, pentru forma și fondul său. Va exista și o fază operațională. Știu că um, rezultatele cercetelor vor fi implementate în plan operațional și aș vrea să vă amintesc că există o foarte mare um, similaritate cu um, un alt program uh, de cercetare și dezvoltare, RTMS, care a fost lansat acum câțiva ani. Și vă amintesc că și acest program este pur și simplu blocat din cauza unei lipse de finanțări. Partenerii nu au suficiente resurse pentru a-l finanța și a-l continua. Deci, probabil că dacă este să discutăm despre SSR, ar trebui să reflectăm și la posibilitățile de finanțare, pentru că altfel programul nu va deveni operațional și mai ales pentru că el uh, este în concurență cu alte programe internaționale. Deci, uh, cred că ar trebui să să facem o diferență între uh, problemele operaționale, probleme de finanțare și uh, s-a mai întâmplat să ajungem la produse foarte bune pe care să nu le putem pune în aplicare din cauza lipsei de finanțări. Sper să nu se întâmple același lucru și cu Sesar. Mulțumesc, doamnă Lichtenberger, să fiți succintă. Voi fi. Vreau să întreb și eu despre acele uh, blocaje funcționale și să știu care este cel mai grav. Mulțumesc. Bun, uh, domnule Chi, o să vă rog să răspundeți la fel foarte succint. Sunt recunoscător pentru efortul pe care l-ați făcut și anterior. Vă rog să-l repetați. Am să fac tot posibilul. În ce privește finanțarea, ați avut dreptate. Anul 2008 a fost anul de început al programului. Ne-am găsit, atunci eram într-o fază de tranziție, pentru că nu aveam încă un statut de plin în Uniunea Europeană așa cum avem astăzi. Deci, întreprinderea comună SESAR a fost înființată de companii printr-un um, împrumut privat. Și um, trebuia ca până la urmă acest um, organ privat să devină unul instituțional, unul european, ca să poată deveni operațional. Am purtat negocieri în 2008, uh, însă n-am putut să ajungem la un rezultat pentru că a trebuit să așteptăm punerea în aplicare a noului statut pentru ca să fim uh, exceptați de la anumite impozite. Deci, da, anul 2008 a fost într-adevăr anul de demaraj al programului SESAR și uh, așa Incidental, eu am fost singurul angajat al uh, companiei atunci, dar vă promit că pe anul 2009 o să vedeți rezultate mult mai mature, un management financiar și o contabilitate mai bune. M-ați întrebat despre contribuția statelor membre. Am avut o discuție în acest sens cu 13 furnizori de servicii de navigație, 13 furnizori naționali. Și să vă spun că partenerul cu ei merge foarte bine. Am văzut chiar că, um, într-un anumit caz, un stat membru a acceptat să fie reprezentat de un alt stat membru. Deci uh, merge bine, sigur nu este perfect, însă sunt optimist cu privire la uh, colaborarea cu aceste companii, cu acești furnizori de servicii de navigație. În ce privește participarea companiilor private, avem Airbus, Selex, linia Aeronautică și așa mai departe. Aceștia sunt uh, parteneri cu drepturi de plină în program și ei reprezintă legătura noastră cu sectorul privat, dacă doriți. Când uh, aducem, când începem discuțiile despre finanțare, va trebui să discutăm mai serios cu Airbus și cu Selex ca să vedem care va fi schema financiară pe care o putem implementa. Dar deocamdată avem aceste colaborări. Legătura dintre SESAR și NextGen. Abordarea este diferită pentru că în SUA există un singur factor decizional și anume Administrația Federală pentru uh, Navigație, ceea ce e mult mai ușor. La noi nu avem uh, aceleași nevoi și aceleași priorități pentru dezvoltarea de tehnologii și instrumente. Și principala diferență dintre noi și americani este că Next Gen deja este în faza de implementare, ceea ce înseamnă că atunci când Statele Unite decid că vor să investească într-o anumită tehnologie, ele merg până la capăt, până în pânzele albe cu implementarea ei, cum spunea și domnul Riche. Ei, la noi, din vari motive, a trebuit să separăm activitățile de cercetare, dezvoltare și uh, cele de implementare, pentru că la noi guvernanța este diferită. Noi avem mai mulți actori implicați în, fac, în procesul decizional și trebuie să mergem uh, prin uh, procesul de achiziție și așa mai departe. Avem însă contacte cu NextGen și Comisia Europeană negociază cu uh, Administrația Federală pentru Navigație din pentru aviație din uh, SUA ca să ne asigurăm că cele două programe sunt interoperabile, pentru că nu ne permitem să avem un aparat de zbor care navighează deasupra Europei și după ce trece Atlanticul trebuie să uh, comuteze pe o altă cutie de zbor ca să poată naviga. Deci, iată care este starea de lucruri. Cred că deocamdată mergem în direcția cea bună și vom avea nevoie, sigur, de o schemă Uh, generală ca să ne asigurăm că cele două sisteme sunt interoperabile. Standardele și normele. Avem organisme de standardizare în Europa, altele în SUA. Încercăm să avem uh, niște grupuri oglindă, așa numite, ca să avem o compatibilitate, să existe un echivalent al uh, standardelor americane la noi și invers. Așa am procedat pentru standardele industriale. Pentru celelalte standarde trebuie să, um, să lucrăm cu ICAO, care sigur um, presupune mai multe etape, mai multe formalități, însă când ajungem la niște uh, rezultate pe care uh, le considerăm suficient de mature, le vom transforma în standarde și toată lumea le va respecta. Sper că v-am răspuns la întrebare. A mai fost apoi o întrebare foarte bună cu privire la automatizare. Este într-adevăr una dintre principalele dificultăți cu care ne confruntăm. Cum putem să automatizăm tot procesul și totuși să acordăm un rol și omului din cabină? Uh, deci să existe automatizare, dar piloții sau controlorii să fie uh, în măsură să intervină atunci când aparatele nu mai funcționează. Deci trebuie să ținem cont de factorul uman și cum uh, putem să factorăm, să includem și factorul uman în ecuație. Răspunsul nostru este vom automatiza acele sarcini care sunt repetitive, de genul bună ziua, la revedere, modificăm frecvența și așa mai departe. Deci acele acțiuni concrete care au un impact direct asupra siguranței zborurilor vor fi uh, gestionate strict de factorul uman. Va exista un schimb automat de informații între cabina piloților și uh, turnurile control de la sol, uh, dar uh, vrem să eliminăm uh, acea redundanță prin care pilotul trebuie să apese pe buton și să spună înțeleg uh, cele comunicate. Noile materiale. SESAR se ocupă doar de gestionarea traficului aerian. Există un alt proiect care se numește Clean Sky, cer curat, care analizează noi tehnologii pentru motoare, fuzelajul avioanelor, și care uh, are în vedere noi tehnologii și noi materiale. Mediul înconjurător. Cred că declarația dumneavoastră a fost destul de clară. Rolul nostru este să ne asigurăm că traficul are un impact minim asupra mediului și că deciziile de creștere a traficului nu ne privesc. Sarcina noastră este doar să gestionăm traficul aerian în condiții de siguranță și în, uh, cu respectarea mediului înconjurător, dat fiind contextul politic. Finanțarea este într-adevăr un lucru de care trebuie să discutăm. Spuneam uh, că avem uh, o colaborare bună cu Airbus și discutăm o strategie de tarifare pentru noile echipamente, este într-adevăr un lucru pe care va trebui să-l abordăm cu toți actorii, cei uh, de stat și cei privați. Ați menționat obstacolele birocratice. Noi facem tot ce putem. Există mai multe constrângeri la care trebuie să ne supunem pentru că cheltuim bani publici până la urmă. Avem uh, reprezentanți din toată industria aceasta și uh, încercăm să găsim cele mai simple modalități prin care să respectăm constrângerile pe care ne le impuneți dumneavoastră, pe de-o parte, dar și uh, nevoile și scopurile programului. Deci facem tot ce putem. Acum, um, blocurile funcționale din spațiul aerian. Cesar nu se ocupă de așa ceva. Um, acest concept face parte din cerul unic european, s-au făcut progrese, un progres uh, destul de semnificativ din câte îmi dau seama. Și un uh, indicator al acestui progres este că am început să avem uh, discuții cu um, cei uh, responsabili cu blocurile funcționale despre cum să implementăm sesarul. Președintele, Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare și pentru răspunsuri. Știu că v-am constrâns să vă încadrați într-un timp mai redus, dar cred că ați reușit să vă transmiteți mesajul. O să urmărim activitatea dumneavoastră în continuare cu interes, sper să mai colaborăm. Vă mulțumesc foarte mult. Next, colleagues. Următorul punct, stimați colegi, se referă la măsurile pentru siguranța aviatică, schimb de puncte de vedere. Am să fac în primul rând introducerile înainte să ne ridicăm cartonașele. Avem o oră la dispoziție, după care avem raportul domnului Leichtfried deci avem doar o oră la dispoziție, așadar vă rog să mă ajutați să ne încadrăm în timp. Îi uh, urez bun venit domnului Lopez Acvila, care este președintele Comisiei Libe. Cred că avem aici și alți membri din Comisia Libe. Vă urez tuturor bun venit. Am sugerat la un moment dat să avem această dezbatere în uh, lumina incidentului uh, Detroit și introducerea uh, scanerelor corporale. Știu că ați discutat acest lucru în comisia dumneavoastră și de aceea am considerat și eu că ar fi bine să avem o dezbatere pe acest subiect și să avem uh, o dezbatere comună între cele două comisii. Am invitat și reprezentanții comisiei. Văd că domnul Roit uh, intră acum. Nici nu știu unde se va așeza. Intenția mea este să îl rog pe domnul Roy să facă întâi o prezentare introductivă, după care deschidem discuția. Abia după aceea veți putea să vă ridicați cartonașele pentru a interveni și eu uh, voi da cuvântul cât mai multor membri, inclusiv uh, membrilor din Comisia Libe. După ce domnul Royd va lua cuvântul, am să vă dau dumneavoastră cuvântul, domnule președinte al Comisiei Libe, dacă doriți. Dacă vreți, dacă sunteți pregătiți, haideți să începem. Va trebui să aveți puțină răbdare pentru că sunt unii membri pe care nu-i cunosc și chiar și eu cu ochii mei bionici nu bat atât de departe. Așadar, dacă vă stâlcesc numele, vă rog să mă corectați. Domnul Roit, așadar, despre siguranța aviatică, schimb de puncte de vedere. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, este o mare onoare pentru mine să mă aflu aici și să abordez problema securității aviatice. Este o plăcere deosebită pentru că aș vrea să vă amintesc uh, una dintre dumneavoastră că deja am lucrat împreună uh, atunci când am negociat regulamentul 300 3208 uh, uh, când am um, discutat despre securitatea aviației după 11 septembrie. Aș dori acum să spun câteva cuvinte despre situația în momentul de față. După aceea vă voi spune unde sper că vom ajunge în următoarele câteva luni. Nu trebuie să vă repet că pe 25 decembrie ne-am confruntat cu o tentativă de folosire a unei bombe făcută din, uh, explo- din uh, pulbere explozivă strecurată pe sub lejeria intimă într-un uh, zbor spre Detroit. Și în acest caz am văzut că s-au încălcat normele de securitate. Am văzut că se poate trece de securitate chiar cu sistemele noastre actuale. Am constatat așadar că acum ne confruntăm cu o situație în care trebuie să reflectăm foarte clar asupra luării de măsuri pentru ca astfel de incidente să nu se repete. Cred că într-un uh, mod uh, foarte puternic ni se aduce aminte despre amenințarea teroristă la adresa sistemului și industriei aviatice. Și ni se atrage din nou atenția că trebuie să facem tot posibilul pentru a reduce cât de mult acest risc. În același timp, și cred că am discutat uh, acest aspect în ultimii ani într-un mod foarte intens, în foarte multe forumuri, și aș vrea chiar să vă reamintesc uh, discuția pe care am avut-o cu privire la lichide. Spuneam așadar că în același timp trebuie să ne asigurăm că toate societățile nu sunt transformate în uh, lucruri care nu se mai bazează pe valorile noastre, și anume respectul pentru drepturile omului, respectul pentru viața privată, demnitatea umană, uh, și așa mai departe. Aceasta este o problemă majoră cu care ne confruntăm în momentul de față. În domeniul transporturilor avem un rol specific de jucat. Noi suntem ultima linie de apărare. Știm cu toții că terorismul nu poate fi combătut doar de ultima linie de apărare. Însă, în ceea ce privește securitatea aviatică, transportul aerian, trebuie să ne asigurăm că linia, ultima linie de apărare este cât mai robustă, cât mai solidă, dar respectă în același timp drepturile omului, sănătatea umană și așa mai departe. Așadar, incidentul Detroit a arătat foarte clar care sunt uh, defectele și neajunsurile ultimei noastre linii de apărare. Un element important al acestei uh, situații este unul care a fost uh, prevăzut într-un regulament din 2009 și anume lista tehnologiilor de screening care pot fi utilizate pe aeroporturi. Și, bineînțeles, una dintre problemele majore la care am să mă refer în continuare se referă la tehnologiile de imagistică sau, altfel spus, în termeni mai populari, scanerele corporale. Am să vă amintesc care este situația în prezent. Am adoptat uh, în baza procedurii PRAG, un regulament al Comisiei, pe data de 9 aprilie, anul trecut, care definește metodele de screening. Cercetare manuală, detectoare de metal, detectoare de metal portabile, detectoare de metal tip uh, ușă, câini, de urmă, câini care pot uh, mirosi, care pot adulmeca explozivii și uh, dispozitive de detectare a explozivilor. Acestea sunt dispozitivele permise ale ultimei linii de apărare ca și tehnologii de screening. Probabil că vă amintiți că și Comisia, la vremea respectivă, a făcut o propunere care includea tehnologiile de imagistică și de detecție. Se referea la scanere corporale, printre altele. Și chiar atunci am avut o dezbatere foarte intensă, așa cum am făcut-o și cu privire la lichide. Vroiam să știm dacă se iau toate măsurile de precauție în ceea ce privește studii de sănătate, respectarea drepturilor fundamentale și uh, beneficii aferente și a fost adoptată în acest sens o rezoluție a Parlamentului care solicita Comisiei să facă aceste studii și să organizeze consultări înainte să propună scanerele corporale ca mijloace de detectare în ultima linie de apărare. Am să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Când am analizat întrebările dumneavoastră, și solicitările dumneavoastră foarte pertinente, în primul rând ne-am decis să, să mergem mai departe, fără însă să propunem această tehnologie printre uh, celelalte tehnologii disponibile. Erau aspecte legate mai ales de protecția vieții private, de intimitate. Erau uh, răspunsuri uh, foarte dificile și am primit uh, răspunsuri foarte ferme de la Comisia pentru Articol 29, de la Supervizorul European pentru Protecția Drepturilor și s-au pus probleme și legate de tehnologiile disponibile la vremea respectivă, în 2008. Cred că suntem cu toții conștienți de faptul că producătorii au învățat foarte multe. Au învățat, au aflat foarte multe prin prisma dezbaterilor publice pe care dumneavoastră le-ați lansat. Au învățat foarte multe despre tehnologia de imagistică. Așadar, acum sunt uh, oarecum sigur că atunci când vorbim despre tehnologiile de a doua generație, vom avea probabil răspunsuri diferite. Și exact asta vom face. Așadar, unde ne aflăm în momentul de față? În urma incidentului Detroit, am reușit în primul rând, să avem o acțiune comună europeană în domeniul securității aviatice. Îmi amintesc că în noaptea din 25 decembrie uh, am fost contactat și eu și colegii mei uh, pentru a se obține informații în timp real de la Statele Unite. Am încercat să ne asigurăm că avem o abordare concertată cu privire la securitatea aviatică în Uniunea Europeană și cu privire la tehnicile de screening. Însă, acum ne confruntăm cu o situație destul de dificilă. Și am să rezum și am să spun că nu există altă metodă decât percheziția 100% uh, manuală. Aceasta este până la urmă cea mai bună soluție. Până la urmă, tot acolo trebuie să se ajungă 100% cercetare sau percheziție manuală a persoanelor care călătoresc în Statele Unite. Ați văzut uh, în aeroporturi ce cozi mari sunt. Și trebuie să mai spun uh, clar că în acest moment de criză că există și costuri suplimentare uriașe de implementarea acestor noi măsuri de securitate. Mai multe state membre introduc sau se gândesc să introducă și vor introduce chiar și mai, la o scară mai largă scanere corporale. Vor face teste, pentru că vă amintiți că în legislație am uh, permis acest lucru, teste cu aceste scanere corporale timp de 18 plus 12 luni. Deci nu avem uh, un uh, termen, dar trebuie instituită și o măsură mai strictă. Asta înseamnă că trebuie uh, făcută percheziția manuală și trebuie făcută și detectarea prin acele porți de scanare pe lângă folosirea scanelor corporale. cred că un lucru la care trebuie să ne gândim cu mare atenție este dacă vrem ca această situație să se dezvolte la nivelul Uniunii Europene fără să dezvoltăm, fără să elaborăm niște reguli comune la nivel european. A existat o solicitare fermă din partea statelor membre de a elabora reguli comune pentru scanerele corporale. Astăzi uh, l-ați, uh, l-ați auzit pe ministrul transporturilor din Spania, care a anunțat o discuție în uh, Consiliul Oficial de Transportul de la Corunia pe acest subiect. întotdeauna um, tradiția a fost ca și parlamentari să participe la aceste consilii informale. Știți foarte bine că astfel de consilii informale nu iau decizii, dar uneori sunt foarte utile pentru că discută, dezbat despre aceste elemente. Totuși, există și un pericol, și anume ca statele membre să procedeze singure. Și atunci aceasta ar fi o evoluție nefericită care ar putea pune sub semnul întrebării un sistem unic de securitate. Și aceasta ar putea crea o situație în care avem abordări diferite în state membre diferite. Vom avea standarde de sănătate diferite sau uh, probleme diferite referitoare la protecția drepturilor omului. Tocmai de aceea, Comisia uh, se află într-o situație dificilă. Să sperăm că noua comisie va fi uh, votată în câteva zile. Însă noua comisie va trebui să se gândească foarte repede și să vină foarte rapid să vă prezinte un raport care să includă toate problemele de drepturile omului, de tehnologie, de sănătate și așa mai departe. Iar eu lucrez cu colegii mei pentru a fi pregătiți la sfârșitul lui martie sau începutul lunii aprilie. Să sperăm că vom reuși după aceea să vă propunem și uh, un proiect de act legislativ. Scopul meu ar fi să facem acest lucru înainte de pauza de vară. Ar trebui, cum spuneam, să avem uh, o legislație care să repete, de fapt, ceea ce am făcut în uh, privința lichidelor. Ați văzut regulile, se văd și regulile, dar se văd și condițiile de punere în aplicare. Eu înțeleg foarte bine că Parlamentul nu poate să fie de acord doar ca Comisia să propună o singură propoziție uh, în care să spună prin regulament că vom introduce scanerele corporale. Nu vom face acest lucru. Din potrivă, vom consulta cu privire la toate elementele uh, și cu privire la condițiile de punere în aplicare pentru a ne asigura că aspectele de sănătate, problemele de drepturile omului, de protecția vieții private, de protecția datelor, dar și elementele uh, analizei cost-beneficii sunt, vă sunt prezentate clar, pentru ca apoi să putem avea o regulă, o normă europeană comună privind ultima linie de apărare, inclusiv posibilitatea, dacă sunteți de acord, de a introduce echipamente de imagistică la aeroporturi. Atât, domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Roy. Aici, împreună cu domnul López de Aguila de la Comisia Libe. Mulțumesc. O să încerc să nu vă rețin uh, prea mult. Mă bucur că avem această ocazie să discutăm această chestiune atât de importantă și delicată. În al doilea rând, există unii membri ai Comisiei Libe care sunt prezenți aici. Am uh, spus explicit la ședința de ieri că această întâlnire se va ține la Comisia pentru transporturi și am fost cu toți invitați. Sunt sigur că fiecare dintre membrii Comisiei Libe care este aici și va lua cuvântul va exprima un punct de vedere individual, ca și al meu, fiindcă n-am ajuns la o poziție comună instituțională încă. Dar suntem în plin proces de discutare unui subiect de cea mai mare importanță pentru cetățenii pe care îi reprezentăm și cred că deocamdată este suficient să discutăm anumite subiecte de îngrijorare. Mai întâi, să discutăm toate aspectele problemei cel puțin din trei perspective diferite. Din punct de vedere tehnologic, trebuie să fim conștienți care sunt uh, implicațiile tehnologice ale acestor scanere corporale sau altor echipamente care ar fi de ajutor pentru a furniza securitate cetățenilor. În al doilea rând, aspectul legat de drepturile fundamentale pentru că ele sunt în joc aici, sunt implicate aici. Noi la Comisia Libe, care ne ocupăm de drepturile fundamentale, Carta Europeană a Drepturilor Omului pentru cetățenii europeni, viața privată, protecția datelor și tot noi, Comisia noastră, ne ocupăm de securitate, afaceri interne, lupta împotriva tuturor formelor de infracționalitate, de criminalitate organizată, terorismul internațional. Deci suntem de părere că e nevoie de un echilibru. Să vedem cum să ajungem la acest punct de echilibru între securitate și drepturi fundamentale, fără a pleca de la ipoteza că securitatea ar avea prioritate, fiindcă și ea este un drept fundamental. Nu e o amenințare pentru viața privată, nici pentru alte drepturi fundamentale. Trebuie să rămână în echilibru cu fiecare alt drept fundamental. Cea de-a treia perspectivă este aceea de sănătate. Trebuie să ne asigurăm că nu există efecte secundare, nu se aduce atingere, niciun prejudiciu pentru sănătatea celor implicați prin noile echipamente tehnice. Și aș spune, în fine, e și un aspect politic. Nu e vorba doar despre o combinare a eforturilor și capacităților diverselor comisii din Parlamentul European transporturi libere, toți cetățenii europeni se uită la noi. Trebuie să ne asigurăm nu doar că se aplică, se desfășoară în mod omogen sau unitar aceste echipamente în întreaga Europa, fiindcă altfel este lipsit de sens. Trebuie să ne asigurăm că scenariul politic și temeiurile politice sunt aplicate în mod unitar, n-ar trebui să existe lacune de securitate în Europa din punct de vedere geografic, dar trebuie să fim conștienți și de faptul că vor exista niște costuri. Nu e ceva gratuit. Să adoptăm astfel de măsuri va trebui să existe și un scenariu economic și financiar și o strategie ca să fie aplicabilă în întreaga Europa. Ideea este că trebuie să ne implicăm pentru a da un mesaj politic în întreaga Europa. E vorba de ei, de noi, de noi toți. De ceva timp, în această dimensiune transatlantică a cooperării între Uniunea Europeană și Statele Unite în fața unor amenințări comune, cum e terorismul. Am transmis mesaje greșite uneori. Poate că suntem de acord că războiul împotriva terorismului, imaginea războiului a fost un mesaj greșit. Începe la un anumit punct în timp, la un moment dat, dar trebuie să se și încheie la un moment dat. Ce vreau să spun? E o amenințare care va dura, nu o să dispară peste 24 de ore, nici peste 48 de ore, deci va trebui să implicăm pe cetățeni în uh, reacție, să le spunem că e vorba despre ei, despre respectarea drepturilor la securitate inclusiv, și dacă ajungem la o poziție comună, vom ajunge la un echilibru între drepturile cetățenilor, dreptul de a participa la decizie prin acest Parlament și securitate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am aici o listă de 16 membri. O să vă propun să închidem lista. și o să-i rog pe cei care iau cuvântul să nu depășească două minute. Doamna Lichtenberg, sunteți pe listă. Ca să avem ocazia ca domnul Roite să facă comentarii la sfârșit. Deci să nu vă simțiți jigniți când încep să agit uh, ciocanul de aici. E nevoie de disciplină și repet, vă rog, stimați colegi, dacă cineva a spus ceva, nu trebuie neapărat și dumneavoastră să spuneți același lucru. O să începem cu domnul Groș. Da, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru tot ce ne-a explicat și nu o să repet și eu tot acestea. Un aspect legat de Parlament. Cred că trebuie să ne asigurăm că există coerență. În franceză se face diferența între siguranță și securitate. Deci între liber și uh, transport trebuie să facem și noi această diferență, dar asta să nu ne împiedice să lucrăm împreună. Să avem un dialog cum avem astăzi. În al doilea rând vreau să spun că e o chestiune comună. Și ar trebui să dăm lumii din exterior mesajul că nimic nu va asigura securitatea 100%. E vorba de tehnologie, de personal, de instruire, resurse publice, poliția, alte forțe, de culegere și schimb de informații și toate acestea împreună pot îmbunătăți situația, dar niciodată nu este 100% securitate. Aceasta este răspunsul la toate relatările din presă din ultimul timp. Și în fine, vreau să spun ceva despre fiabilitate despre încredere. Dacă tratăm cu seriozitate, nu putem utiliza decât tehnologia ca fiind un mijloc. Și trebuie să ne gândim cât de fiabilă e. Dacă noi ca parlamentari ne confruntăm cu diverse declarații despre scanere corporale lichide și așa mai departe, cel puțin să, avem, uh, să dispunem de informațiile tehnice corecte despre aceste echipamente. Și abia în acea fază vom putea stabili condițiile legate de viața privată, de sănătate pentru aceste scanere corporale și utilitatea lor când vorbim despre utilizarea acestor uh, dispozitive. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Și eu aș vrea să mulțumesc comisiei. Această dezbatere trebuie să se încadreze într-un context mai larg. Nu poți să ai securitate 100% nici cu scanerele corporale. Știți că acestea nu pot detecta decât explozibil de pe corp și nu din interiorul corpului. Și ar trebui să ne asigurăm că nu există nici în interiorul corpului acest explozibil. Atunci am ajunge mult mai departe să nu investim uh, milioane în mod inutil în tehnologie. Suntem în favoarea securității și abordării europene. Dar statele membre poate au abordări diferite, ceea ce dă un mesaj greșit. Sunteți la curent și cu alte elemente care ni se par importante, impactul asupra sănătății publice, confortul, uh, impactul asupra vieții private dacă vreți să aveți sprijinul nostru pe viitor, trebuie să țineți cont de prerogativele Parlamentului, de cele legate de comitologie, să ne implicați înainte de a propune o decizie. Dar ați spus că veți face acest lucru. Deci, să examinăm problema și să nu ne primim, să nu ne pripim. Mulțumesc, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, în această dezbatere despre scanerele corporale și securitatea la aeroportor, să nu scăpăm de vedere un aspect, că niciodată nu e securitate 100%. S-a spus, trebuie să ne gândim cum putem îmbunătăți securitatea. Am vorbit despre lichide. Știm că, de fapt, controlele actuale nu ne fac deloc mai siguri. Lucru demonstrat nu doar de incidentul de la Detroit, ci și de cel de la München și oamenii sunt îndreptățiți să întrebe cum s-a putut întâmpla așa ceva. Persoanele în cauză n-aveau intenții malefice. Deci dacă vrem să utilizăm echipamentul, vrem echipament diferit și mai sigur. Vorbim și despre alte abordări ce fel de scanere, ce fel de echipamente. Nu vrem uh, raze X, așa cum folosesc în Rusia. Trebuie să ne apărăm și sănătatea. Deci dacă vorbim despre scanere care nu dăunează sănătății și dau doar semnale verzi sau roșii și nu stochează informațiile, să fie utilizate în mod adecvat. Există totuși unele date care vor fi stocate și dacă vorbim despre demnitatea omului, pipaitul nu e foarte plăcut. Am încheiat aproape, domnule președinte. S-a vorbit despre Tel Aviv, au mai mult personal și fac niște căutări discriminatorii și e aeroportul cel mai sigur. Un ultim aspect, sau un penultim aspect, cum putem face un check-in rapid fiindcă pasagerii nu vor să pierdă prea mult timp la aeroport. Și acesta e un aspect uh, de avut în vedere și, în fine, cred că e bine că există o propunere a Comisiei, să există o soluție europeană pentru activitățile statelor membre izolate, nu vor soluționa problema. Mulțumesc, uh, urmăresc evoluția discuțiilor și cu ceasul în mână. Urmează doamna Lichtenberger, două minute. Da, mulțumesc. Există un prim progres. Se vorbește acum. Nu se mai vorbește de uh, nuduri, de fotografii nud, nu se mai caută fotomodele. Există niște tehnici, dar există și niște dileme care se pun tehnici care permit să descopere multe lucruri riscă să fie nocive pentru sănătate și interferează mult mai mult cu sfera vieții private și aceste mașini, echipamente care ar fi suficiente pentru nevoile noastre nu sunt suficiente pentru a descoperi ceva în interiorul corpului sau pentru a detecta anumite substanțe. Cred că aici e o dilemă. S-a rezolvat sau nu această problemă? pentru progresele tehnice se va trece la aceste scanere care o să vadă suprafața. Și atunci teroriștii o să închită explozibilul și atunci va fi nevoie de raze X. Asta e etapa următoare. După aceea instalăm razele X și în ce privește aspectele tehnice, vă rog să nu vizați doar adulți în stare perfectă de sănătate, ci și persoane mai slabe, persoane în vârstă, copii. În al doilea rând a spus că vreți să faceți scala lichidă pe avioane. Nu cred că este un bun exemplu și aș dori să există o altă soluție. Dacă există un regim european, un lucru mi se pare hotărător că acest regim să prevadă în mod adecvat că această chestiune a sferei private a și a pudorii să fie avută în vedere. Nu vreau doar precizări sau specificații tehnice, vreau să se impună să se țină cont de aceste dimensiuni atunci când se va alege tehnologia necesară. Iată niște condiții pe care dorim să le punem și desigur că vreau să am informații cu privire la aspectele tehnice, ce se întâmplă cu această dilemă între o bună detectare pe de-o parte și respectarea sferei private. Mulțumesc, doamna Boste. Mulțumesc dintr-o perspectivă diferită. Scannerul corporal chiar e necesar, sper că nu e obligatoriu, indiferent ce o să iasă din toate astea. Trebuie să vedem și din alt punct de vedere. Zboară peste un miliard de oameni în fiecare an. Au călătorit foarte mulți oameni din 2001 până acum după aia, în 2006 a fost problema cu lichidele, acum e altcineva și e clar că serviciile de securitate au împiedicat pe mulți să treacă, dar să zicem să nu tragem cu tunul după moște. Adică sunt convinsă că ați venit aici cu toții cu intenții bune, dar unii încearcă să evită problema adevărată, informațiile, contrainformațiile. A existat un tip despre care serviciile de informații știau că pune probleme și totuși l-au lăsat să ajungă în avion pe un aeroport important din Europa ca să călătorească în SUA. Știm care sunt zonele <clears throat> și liniile aeriene vizate de teroriști, cele americane, britanice. Și cine plătește prețul până la urmă? Această inacțiune sau corectiunea politică. Pasagerul obișnuit, fiecare cu fiecare bilet pe care îl plătim și tot nu ajungem la esența problemei. Deci asta continuă. Și nu este acceptabil. Nu este răspunsul. Acum instalăm scannerul corporal și acum nu ne mai interesează că îi vedem pe toți în pielea goală sau nu. E vorba de opțiuni dificile. Trebuie să existe acea activitate de profil al pasagerului. A venit momentul, am făcut cu IRA, n-am crezut că toți irlandezii sunt membri IRA, suntem adulți și știm că există oameni în diverse părți ale lumii și de la noi care se ascund în spatele amenințării teroriste. Dacă nu e Palestina, nu e Afganistanul, nu e Irakul, o să găsească o altă scuză. Deci trebuie să ajungem la esența, la rădăcinile problemei. E minunat că avem această dezbatere, dar trebuie să fie o dezbatere mai aprofundată. Mulțumesc. Domnul Lambrinidis. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În mod clar, aceste scanere corporale au devenit un adevărat test pentru noi. Și uh, um, au atras foarte multă atenție. Probabil că acesta este singurul merit al problemei. Acum, cât de mult pot influența tehnologiile politicienii atunci când iau decizii? Se pare că uh, în lumina ultimelor evenimente, ele se impun ca fiind necesare. Ce se va întâmpla însă când peste câțiva ani va apărea o minicameră pe care nimeni nu o poate vedea și uh, pe care probabil știu eu teroriștii uh, pe care serviciile secrete vor introduce în dormitorul fiecăruia pentru că teroriștii acum nu mai pot conspira decât în dormitoare. Ei. În al doilea rând, vreau să mă refer la eficiența măsurilor care deja există toată lumea care a fost implicată în uh, cazul Detroit, ai spus că nu s-au făcut legătura între informațiile primite. Ei, trebuie să ne asigurăm că măsurile deja existente funcționează corect înainte de a trece la altele noi, despre care nici nu suntem siguri că vor funcționa. Și apoi, uh, un al treilea lucru care, sigur, um, va testa și capacitatea de răspuns a Comisiei este să ne asigurăm că măsurile luate vor fi potrivite, proporționale și eficiente și că ele sunt aplicate corect. Nu înseamnă asta că ele trebuie să fie utile, ci doar să fie necesare, spune textul. Multe dintre uh, măsurile propuse probabil, sunt invazive și nu cred că își ating scopul, deci nu sunt eficiente. Uh, mă aștept ca și Comisia să vină cu o replică pe măsură, dar eu aș spune că nu ar trebui să luăm noi măsuri și dar dacă le luăm, să analizăm întâi rezultatele politice. Voi problema proporționalității. Vreți să închei, nu-i așa? Nu prea mai am timp. Ei, ă, să spun că toate aceste măsuri vor genera costuri suplimentare. Unii vor face mulți bani de pe urma lor și problema este la cine se duc beneficiile și, din nou, problema drepturilor fundamentale. Dacă prinzi uh, un terorist, unul, adică dacă prinzi o persoană din 100 de milioane care este vinovată, riști să afectezi drepturile a sute altora, ceea ce nu e bine. Domnul Pascual. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, respect toate părerile care s-au uh, exprimat deja, dar vreau să mi-o spun și pe a mea. Este în mod clar că acest incident Detroit a scos la lumină fragilitatea sistemelor noastre de apărare când vine vorba de terorism. Desigur, Comisia trebuie să își revizuiască propunerile și să informeze să vină cu noi propuneri pentru Parlamentul European și să vedem în comitologie dacă nu putem modifica sistemul actual. Iar apoi și Parlamentul trebuie să-și schimbe poziția. Spuneam că Comisia Libe trebuie să se pronunțe asupra uh, atingerii pe care o aduc scandalele corporale drepturilor fundamentale. Ei, fiecare dintre noi trebuie să ne limităm la competențele noastre. Uh, Cetățenii vor ca noi să luăm decizii utile și trebuie să ne întrebăm dacă societatea europeană este gata să renunțe la o parte din libertățile sale pentru a câștiga mai multă securitate. Este o mare întrebare pe care trebuie să ne o punem și abia apoi să intrăm în detalii. Comisia ne va spune dacă măsura va fi eficace sau nu. Văd deocamdată că se iau măsuri izolate în Regatul Unit, de exemplu. Dar noi trebuie să luăm o decizie comună la nivel european dacă vrem să fim eficaci. Mulțumesc, domnule Grandes. Mulțumesc, domnule președinte. Am de spus doar două lucruri. Mai întâi un comentariu tehnic. Ați uh, vorbit uh, cam patetic, așa, despre ultimă linie de apărare. Am impresia că această ultimă linie este puțin cam haotică sau dezorganizată, pentru că fiecare stat face ceea ce vrea și face ceva diferit de celelalte. Dacă vrem să menținem sistemul acesta de securitate one-stop shop, atunci securitatea, din păcate, este compromisă, pentru că în unele locuri uh, chiar nu funcționează măsurile de siguranță. Deci ar trebui să avem un cadru european unificat, pentru că altfel nu vom reuși să avem siguranță. Și apoi, trebuie să fim foarte prudenți în legătură cu aceste tehnologii. Pentru că, deocamdată, nu facem decât să reacționăm la o nouă amenințare prin investiții masive. Nu ar fi posibil oare să ne apărăm cu mijloacele actuale? Am, avem scanere pentru lichide, vom introduce scanere corporale, vom introduce oare și scanere ale gândirii omului? Trebuie să ne gândim cine plătește pentru toate astea. Sunt uh, lucruri pe care le vom include în următorul raport. Dar în orice caz, costurile vor fi de milioane pentru aeroporturile mici, iar pentru cele mari vor fi uh, și mai impresionante. Deci, uh, aș vrea să trecem acest lucru pe ordinea de zi, domnule președinte. Doamna Hannis Plashert. Mulțumesc, domnule președinte. Am impresia că toate aceste întrebări care s-au pus s-au pus și în toamna lui 2008. Din câte știu, comisarul Tajani a început o consultare, o rundă de consultare care s-a încheiat la finele lui 2009. Ce s-a întâmplat însă de atunci până acum? Pentru că a trecut deja un an, suntem în ianuarie 2010. Ce s-a întâmplat în aceste 10 luni? De ce ne trebuie un alt studiu? S-au tras concluzii? Care sunt ele? Eu am uh, trecut prin aceste scanere de a doua generație și vă spun că dacă ar exista o adoptare la nivel european al acestora, nu vor exista riscuri de sănătate și riscuri în privința protecției uh, drepturilor umane. Însă, pasagerii trebuie să aibă încredere în ele, adică să fie informați. Așa că întrebarea mea este, aveți costuri suplimentare și alte beneficii, dar de ce a durat atât de mult, de 2008 și 2009, nu s-a întâmplat nimic? De ce veniți abia acum cu scanerele corporale ca o soluție pentru o problemă care cu siguranță nu va fi soluționată? Terorismul nu poate fi oprit de niște scanere. Mulțumesc, spune președintele. Urmează doamna Durant. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să reiau și eu câteva dintre cele spuse. Ați vorbit despre acea ultimă linie de apărare, dar cred că această linie tinde să dea în spate și uh, ea uh, merge înapoi de fiecare dată când teroriștii o atacă. Și apoi chestiunea drepturilor omului și chestiunea costurilor, acestea nu pot fi ignorate. Uh, la lichide ne-ați spus uh, în sânul comisiei că veți uh, continua cu uh, scanarea lichidelor grație unor noi echipamente, deci îmi închipui că producătorii din domeniu sunt foarte încântați pentru că vor produce și mai mult, dar are rost să tot încercăm să susținem această linie de apărare care îi pare tot mai fragilă nu credeți că există și alte mijloace mai bune? Avem schimburi de informații, avem uh, posibilitățile de evaluare avansate, deci nu ar trebui să ne bazăm strict pe scanerele corporale. Mulțumesc, domnul Bradburg. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi repeta ceea ce s-a spus deja, dar vreau să spun că doamna Foster, Tumblan Brindis și uh, alții au avut absolută dreptate. Eu am participat la rezoluția dată în Parlament pe această problemă și am oarecare experiență. În principiu există cam două comentarii, două lucruri care nu s-au spus. Mai întâi, s-a spus că acel uh, terorist care încerca să ar încerca să arunce în aer avionul n-ar fi putut fi detectat de un scanner corporal. Deci, asta pune la îndoială eficacitatea unui astfel de sistem. Și apoi, când președintele Obama a intervenit, a spus că a existat o problemă de coordonare între agențiile de servicii secrete. Și Asta e problema, pentru că indiferent uh, câte aparate și mașinării uh, complicate aducem, nu vom reuși să împiedicăm teroriștii dacă nu uh, funcționează cum trebuie serviciile de informații, dacă nu facem schimb de informații și de date. Și aici, din păcate, sunt pe deplin de acord cu doamna Foster și îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar uh, intrăm pe o cale greșită. În ce privește tehnologia folosită, domnul de zicea că avem uh, noi progrese în acest domeniu tehnologic, da, foarte bine, dar nu știu dacă asta garantează viața privată. Nimeni n-a menționat acest lucru, așa că îl spun eu. Eu vreau să fiu sigur să primim asigurări din partea Comisiei și a statelor membre care au introdus aceste uh, scanere că minorii sub vârsta de 18 ani nu vor fi supuși la uh, scanerele corporale, pentru că eu cred că aceasta ar uh, încălca uh, prevederile din uh, Carta uh, Drepturilor Copiilor, Drepturilor Minorilor, pentru că ar putea apărea tot felul de imagini pornografice cu copii. Uh, deci, domnule președinte, dacă excludem minorii, atunci oricum sistemul este compromis pentru că știm cu toții că uh, cineva care dorește să facă rău poate să uh, pună un dispozitiv uh, exploziv asupra unui copil care știm că nu va fi scanat. Domnul Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. M-a frapat uh, un aspect al discuției noastre. Din păcate, am devenit vânatul și nu vânătorii în toată această poveste. Se pare că există o mică problemă tehnică cu microfoanele, ar fi trebuit să anticipez. Mă rog, revin. Haideți să nu devenim noi vânatul. Domnul Lambrinidis a spus ceva foarte corect apare o problemă, încercăm să luptăm cu tehnica, dar iată că tehnica devine o adevărată religie care, pe urmă, creează probleme. Să nu uităm care este misiunea noastră. Noi trebuie să ne stabilim niște obiective. Ce vrem să facem? Spunem că vrem o tehnologie care să respecte uh, drepturile fundamentale, să nu ne dăuneze sănătății, și care să răspundă la imperativele de securitate. Și alții spun că n-ar trebui să incorporăm o nouă tehnologie în sistemele actuale, pentru că este o um, tehnologie, un domeniu foarte lucrativ, care se ridică la suma de 9 miliarde de euro. Deci par să fie și alte interese în joc. Și apoi, Aeroporturile sau statele membre au renunțat să mai investească în personalul de securitate. Majoritatea au angajat societăți private care au un personal prost instruit. Deci dacă există lipsuri în materie de securitate, probabil că aici apar ele. Ar fi mai bine să avem un personal mai bine instruit. Și cred că ar trebui să uh, ne gândim să nu investim numai în instruirea personalului. Și un ultim lucru, dacă aceste scanere îndeplinesc uh, condițiile puse de Parlament și dacă sunt utilizate, atunci, dacă ele vor fi introduse la scară europeană, cine va plăti pentru ele? Pentru că, până acum, costul tehnologiilor a fost acoperit de companiile industriale. Dar eu știu că, de fapt, uh, acela care face comanda este și cel care plătește. Dacă rămâneți în continuare la dezbatere, vă rog să ne spuneți cine va acoperi costurile. Am uh, în continuare o grămadă de întrebări cu privire la securitatea pasagerilor, care sigur este de primă importanță, însă să nu uităm că măsurile, oricare vor fi ele, trebuie să fie proporționale. Să nu facem lucrurile mai dificile decât sunt. Echipamentul trebuie să fie sigur și să respecte demnitatea omului, pentru că aceste uh, scanere permit să ni se vadă siluetele fără niciun fel de haine pe noi. Deci să nu uităm că avem în față o provocare și apoi să nu uităm uh, ce fel de echipamente avem nevoie aici? Cine trebuie scanat? Adulții, minorii, copiii, toată lumea? Deci va trebui mai degrabă să optimizăm măsurile de securitate existente, aș zice eu. Și să vă dau un exemplu. Serviciile slovace s-au făcut de rușine atunci când au trimis un explozibil care n-a fost detectat uh, pe uh, aeroport și a ajuns până la Dublin. Deci uh, se pare că până la urmă serviciile de securitate existente sunt total ineficiente. Ei, dacă mai adăugăm la astea scanări, uh, scanere noi, costurile ar fi mult prea mari. Deja avem scanere foarte costisitoare de 100.000 de euro per bucată, care, iată, nu sunt capabile să detecteze bucățile de explozibil ascunse în corpul uman. Unul dintre atentatorii Al-Qaeda uh, din Arabia Saudită s-a aruncat singur în aer pentru că avea o bombă ascunsă în propriul corp. Așa că, doamnelor și domnilor, discuția despre scanerele corporale este similară cu discuția despre un sistem de control al tracțiunii. Domnul Paniu, da, domnule președinte, am să fiu succint, pentru că știu că um, mai sunt și alții de vorbit și prima întrebare, foarte pragmatică. Fiind uh, de la Comisia de Transporturi, nu știu dacă am aplombul politic pe care l-au și ceilalți colegi, dar um, v-aș pune următoarea întrebare. Faza dumneavoastră de diagnosticare, ă, aș vrea să ne dați mai multe detalii despre asta. După cum spunea colegul Alcadraui, aș vrea să știu cu cine veți face evaluarea situației sau diagnosticul. Veți ă, colabora cu noi sau veți face singuri? Și apoi, această inițiativă legislativă comună care este raportul de forțe cu statele membre care doresc să avanseze cât mai repede pe această cale și care ar contracara bunele intenții europene? Eu uh, sunt și la Comisia de Mediu și acolo am uh, văzut care a fost uh, soarta bunelor intenții la Copenhaga. Și apoi știu care a fost ce s-a întâmplat și cu pandemia de gripă A. Deci aș vrea să știu care este raportul de forțe cu statele membre. Un al treilea lucru, eh, las la o parte propunerile, să nu lăsăm la o parte eh, propunerile de finanțare necesare și apoi eh, securitatea, ehm, cum putem să o garantăm mai bine. Mulțumesc foarte mult, domnule Van Orden. Mulțumesc, domnule președinte. Unul dintre cele mai esențiale drepturi al omului este sigur dreptul la viață și ar trebui ca acesta să primeze asupra tuturor. Desigur, terorismul câștigă dacă marea majoritate a cetățenilor nevinovați sunt supuși permanent la măsuri intensificate de securitate și uh, trebuie să stea la cozi imense. Așa că ne trebuie o altă abordare și măsuri de securitate mai inteligente. Uh, s-a vorbit despre profil, profile. Acest lucru nu are de a face doar cu etnicitatea sau cu religia, pentru că mulți, mai mulți factori sunt incluși într-un profil, inclusiv comportamentul la aeroport, uh, planul de zbor al individului, vârsta, tot felul de factori sunt luați în considerare și este doar una dintre măsurile posibile. Dacă implementăm măsuri tehnice, teroriștii vor reuși să le eludeze, așa că ar trebui să implementăm o serie de măsuri. Și, domnule președinte, ar trebui să fim mult mai atenți la calitatea personalului de securitate din aeroporturi și la instruirea lor. Pentru că ei știu uh, cum trebuie aplicate măsurile de siguranță și cum se pot eluda ele. Și un alt lucru care nu privește doar Europa, teroriștii vor găsi întotdeauna veriga cea mai slabă pentru a pătrunde în sistem. Deci ne trebuie măsuri internaționale pentru a rezolva aceste probleme. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că scanerele corporale sunt doar unul dintre instrumentele care ar putea fi utilizate, iar un alt instrument este schimbul de informații și analiza informațiilor. Acesta este un uh, dispozitiv care este deja prezent pe piață. Eu am văzut deja astfel de echipamente care nu încalcă viața privată sau care nu uh, aduc uh, prejudiciu sănătății. Uh, Cred că va trebui să așteptăm aproape un an ca să avem uh, o uh, soluție la nivel european. Și între timp, ce se va întâmpla pe aeroporturi? Sunt tot felul de experimente pe tot felul de echipamente, se fac tot felul de investiții, însă astfel de investiții ar putea să fie riscante Poate că la un moment dat legislația europeană va spune că astfel de echipamente nu sunt permise. Poate, domnule Reuter, ar trebui să comprimați calendarul pentru a avea o decizie. Domnul Allen, domnul Kramer, până în momentul de față nimeni nu a dovedit că regulile privind lichidele sunt o măsură foarte eficientă. Dacă iei 100 de mililitri într-o sticluță, atunci uh, un terorist o să ia 5 uh, sticluțe mici cu câte 100 de mililitri și le va amesteca. E foarte simplu. Nu cred că îți trebuie o jumătate de litru de apă să-ți pregătești un uh, cocktail. Uh, oricum, poți să intri în aeroport cu aceste sticluțe mici, să-ți cumperi uh, o sticlă de apă din duty free și să-ți pregătești uh, soluția. Deci aceste norme nu și-au dovedit uh, eficiența. Dacă putem dovedi că ceea ce am făcut în ultimii ani a fost eficient, atunci se poate face o propunere. Altfel nu puteți veni cu o astfel de propunere. Dacă găsiți un echipament 100% uh, sigur și atunci un terorist atacă un autobuz sau un tren de navetiști, credeți că trebuie extinse aceste măsuri la toate mijloacele de transport? Aș vrea răspunsul la aceste întrebări. Deci, în primul rând, cum evaluați regulile actuale privind lichidele? Credeți că sunt eficiente? Cum și-au dovedit ele eficiența? Și, în al doilea rând, ce veți face dacă securizați 100% un mijloc de transport, dar le lăsați pe celelalte nesupravegheate. În uh, ultimul rând, am eu o intervenție, spune domnul președinte. S-a vorbit despre securitate 100%. Dacă oamenii își imaginează că putem să le dăm 100% securitate, atunci înseamnă că trăiesc uh, pe altă lume. Nu există 100% securitate. Ideea este doar să încercăm să facem ca transportul aerian să fie cât mai sigur omenește posibil. Dar sigur putem vorbi și despre alte tipuri de transport. Scanerele corporale nu sunt răspunsul la toate problemele noastre, nu vor pune capăt tuturor problemelor noastre și cei care își imaginează acest lucru probabil că trăiesc uh, pe altă lume. Uh, aceste scanere corporale sunt doar unul dintre instrumentele de care dispune industria aviatică pentru asigurarea securității. S-a făcut deja referire la schimbul de informații și la combinarea tuturor acestor instrumente și folosirea tuturor împreună. Acesta este aspectul crucial, dar bineînțeles că trebuie să se țină seama de drepturile omului, de părerile oamenilor și de aspectele de protecție a datelor, iar sarcina cu care ne vom confrunta în următoarele luni va fi să stabilim un echilibru între toate aceste elemente și să venim cu o propunere care să le permită cetățenilor noștri să spună măcar autoritățile încearcă să facă uh, transportul aviatic sau transportul în general cât mai sigur în timp ce ne respectă drepturile individuale. Cred că în acest spirit trebuie să ne gândim și în acest spirit trebuie să colaborăm în lunile viitoare cu Comisia Libe. Oricum, avem nevoie de îndrumări din partea Comisiei și din partea Consiliului nu doar Consiliul are o responsabilitate, pentru că toți trebuie să ne gândim cum procedăm pe mai departe. Așadar, va fi o sarcină dificilă, dragi colegi, dar este o sarcină pe care trebuie să ne o asumăm împreună cu colegii de la Comisia Libe. Este o sarcină pe care va trebui să o ducem la îndeplinire. Acestea fiind spuse, domnule Roite, vă dau acum cuvântul pentru a răspunde. Și am să vă rog să o faceți în 12 minute și, 12 secunde, și 20 de secunde. V-aș fi recunoscător. Totuși, înainte de a face acest lucru, vă iau cele 20 de secunde, le mulțumesc membrilor pentru disciplină și pentru încadrarea în timp. Este foarte important acest lucru pentru că le-a permis tuturor celor care vreau să vorbească să intervină și cred că pe acest subiect este un principiu foarte important. Domnule Roită, mulțumesc foarte mult. Am să încerc să răspund poate și mai repede pentru că sunt sigur că va trebui să revin la un moment dat. Va trebui să discutăm încă o dată multe dintre aceste probleme. Însă am să încep prin a spune că văd că există un consens în uh, rândul majorității cum că nu ne dorim o situație în care fiecare stat membru să își instituie propriul sistem. Dacă uh, instituie un sistem, haideți să ne asigurăm că Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul într-o măsură acceptă reguli comune, norme comune. al doilea consens pe care l-am constatat este că în ceea ce privește această ultimă linie de apărare, poate că într-adevăr m-am exprimat puțin dramatic. Suntem cu toții de acord așadar că amenințarea terorismului nu va fi gestionată doar prin mijloace tehnice pe care le introducem în aeroporturi. Este un, com- un sistem complex, nu pretind că sunt expert în domeniu și de aceea lucrez cu colegii de la uh, Direcția Generală pentru Justiție, Libertate și Securitate. De aceea este foarte bine că Comisia TRAN și Comisia LIBE colaborează pe acest dosar pentru că este unul foarte complex. În al treilea rând, sunt de acord cu dumneavoastră și poate că nu m-am exprimat uh, suficient de clar că trebuie să progresăm, să mergem mai departe. Nu cred că trebuie să ne pripim, însă trebuie să progresăm uh, într-un ritm mai rapid decât ne-am obișnuit V-am spus că vom elabora un raport în martie-aprilie. Vom face consultări ample cu Parlamentul, cu toate părțile interesate, pentru a propune un proiect de act legislativ înainte de vacanța de vară. Deci vom face acest lucru în următoarele șase luni. Totuși, am înțeles de la majoritatea dintre dumneavoastră că o astfel de legislație va întruni acordul dumneavoastră numai dacă se ține seama de aspecte legate de drepturile omului, viața privată, demnitatea umană, protecția datelor. Și acestea trebuie să fie tratate în mod corespunzător. Mai mult, trebuie să discutăm și despre tehnologiile care ar putea fi dezvoltate până atunci, dacă este cazul. În al doilea rând, nu trebuie să existe probleme de sănătate ca urmare a acestor echipamente. Și va trebui să analizăm această problemă cu mare atenție. Nu, eu sunt uh, mult mai uh, confuz decât mulți dintre dumneavoastră pe unele dintre lucrurile pe care le găsiți pe internet referitoare la eventualele riscuri asupra sănătății. Va trebui să analizăm această chestiune cu atenție nu doar pentru adulți, ci și pentru categoriile vulnerabile, pentru femeile însărcinate, de exemplu. Și eu am lucrat în protecția împotriva radiațiilor la un moment dat și va trebui să ținem seama și de problema lucrătorilor, problema operatorilor acestor echipamente călătorii pot fi expuși timp de o secundă sau două secunde acestor echipamente, însă lucrătorii trebuie să stea ore în șir lângă aceste echipamente. Va trebui de asemenea să vedem care este eficiența echipamentelor. Cred că eficiența este o problemă majoră. Cred că eficiența poate să fie demonstrată din câte am văzut până acum. Știu însă că trebuie să dezbatem această problemă cu mare atenție cu dumneavoastră. Toate aceste elemente trebuie să vă fie prezentate înainte de propunerea legislației care să propună introducerea scanerelor corporale ca mijloc de control la aeroport. De asemenea, aș vrea să vă spun foarte clar că trebuie să fim uh, hotărâți să lucrăm împreună în acest uh, context, pentru că altfel uh, ne vom trezi singuri și cred că acesta este un uh, scenariu pe care nu vrem să-l avem în vedere. De aceea trebuie să acționăm și la nivelul cooperării internaționale și vom discuta acest lucru în cadrul ICAO. Avem uh, o cooperare foarte strânsă, iar uh, discuțiile cu ICAO vor avea loc în martie. Avem de asemenea o cooperare strânsă și în cadrul Quad. Discutăm cu Australia, Canada și Statele Unite discutăm toate aceste aspecte de securitate cu toate aceste părți interesate. Sunt uh, dispus să revin la dumneavoastră odată ce vom face toate aceste lucruri și vă pot spune de pe acum, foarte clar, domnule vicepreședinte Calas, că domnul vicepreședinte Calas va face aceste lucruri și va reveni să vă raporteze pe acest subiect. Doar atât am avut de spus. M-am încadrat în uh, timp? Perfect. Nu sunt sigur însă că au existat întrebări specifice, adică de ce a durat atât de mult, de ce n-ați făcut nimic între timp. Poate că vreți să răspundeți și la această întrebare. Analiza mea este clar da. Dar voi reveni bucuros la dumneavoastră și să discutăm această chestiune în mai multe detalii. În ceea ce privește follow-up-ul uh, a ceea ce am făcut în 2008, a acelei rezoluții, am uh, elaborat un chestionar la care am primit și răspunsuri. Am continuat să colaborăm cu statele membre pe aceste probleme, dar trebuie să știm că tehnologia s-a schimbat radical în ultimele câteva luni. Doamna Henish Plashert menționa un lucru și anume că ceea ce discutam uh, în uh, octombrie 2008 se baza pe tehnologiile disponibile pe piață la vremea respectivă. Între timp, tehnologiile s-au schimbat foarte mult. Și de aceea cred că putem să fim încrezători ca atunci când vom avea dezbateri în uh, săptămânile și lunile care urmează cu privire la echipamentele de generația a doua, vom avea o evaluare ușor diferită față de cum am fi avut-o până acum. Dumneavoastră ați uh, propus niște elemente în uh, discuțiile din 2008 pe baza tehnologiei, uh, pe tehnologiilor vechi, însă nu aveam nicio premisă de la care să putem porni. Dar acum cred că avem un, un standard pe baza căruia să discutăm această nouă generație de scanere corporale. Mulțumesc foarte mult, domnule Roite. Cred că a fost o dezbatere foarte utilă și sper că și membrilor li s-a părut o discuție utilă. Fără îndoială vom reveni la această chestiune. N-aș spune că aștept cu nerăbdare discuțiile viitoare, dar oricum sigur va exista o fază următoare. Acum trec la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la cine va plăti pentru aceste tehnologii îl avem pe domnul Leichtfried și raportul dumnealui. Cei care pleacă sunt rugați să părăsească sala în liniște, pentru că domnul uh, Leichtfried vorbește foarte încet și să se poată face auzit. Vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Oricum, nu eu voi plăti, de da, asta ca să vă spun de la început. Vroiam să vorbesc pendelete despre aceste aspecte, însă nu am să o fac pentru că lucrurile cele mai importante deja au fost menționate în discuția pe care tocmai am avut-o și mai ales că este foarte târziu. Aș vrea însă să fac uh, câteva comentarii. În discuția anterioară nu s-a menționat un lucru și anume faptul că există probleme majore cu finanțarea măsurilor de securitate. Există scanere pentru lichide, scanere corporale, însă există companii aeriene care nu se pot conforma cerințelor aeroporturilor și atunci pasagerii nu pot să își asume costurile de securitate. Costurile variază între 10 și 100 de euro pentru fiecare pasager, însă este foarte greu să facem un calcul exact. Această propunere legislativă încearcă să facă ceva în acest sens, iar, uh, comis- iar propunerea Comisiei merge în această direcție raportorii s-au întâlnit și au discutat toate aceste lucruri și cred că în anumite aspecte ne-am pus mai mult sau mai puțin de acord. Însă, la nivel de detaliu, pozițiile noastre au fost ușor diferite și aici, la nivel de detaliu, va trebui să avem discuții ulterioare. Dar oricum, credem că trebuie să existe un nivel ridicat de transparență. Trebuie de asemenea să fie foarte clar cât costă securitatea. Consumatorul final trebuie să știe clar cât costă securitatea, însă nu trebuie să mm, avem mai multă birocrație. Cu sistemele actuale trebuie să încercăm să ne descurcăm. Deci trebuie să facem cât de mult putem cu sistemele actuale pasagerii ar trebui și ei să fie implicați în uh, sistemul de asigurare a transparenței, la orice nivel ar fi. De asemenea, trebuie să existe reguli cu privire la aeroporturile care sunt implicate și cele care nu. Deci, Cred că ar trebui să discutăm despre aeroporturile comerciale, să ne gândim la o definiție din punctul de vedere al dimensiunii. Apoi există o problemă pe care nu am reușit să o rezolvăm și de aceea am să cer comisiei să ne dea câteva răspunsuri. Problema finanțării presupune și problema unor măsuri mai stricte. Și noi ar trebui să știm ce presupun aceste măsuri mai stricte. Am vorbit despre stabilirea de profiluri, despre scanerele corporale, dar trebuie să știm cât de mult aplică statele membre aceste măsuri. Comisia probabil că știe aceste lucruri. În uh, se spunea că statele membre trebuie să prezinte informații legate de măsurile instituite. Un alt lucru pe care trebuie să-l știm se referă la măsurile de securitate pe care vor să le adopte companiile aeriene. Și aici am dorit să cerem informațiile necesare din partea Comisiei. Apoi, în încheiere, ca să nu vorbesc prea mult, am hotărât să includem o prevedere care să spună ce se întâmplă dacă depășim um, cadrul măsurilor de securitate la nivel european, dacă mergem mai departe decât acest cadru. Dacă, de exemplu, există state membre care vor să meargă mai departe decât regulamentul, trebuie să asigure și finanțarea. Aceasta este situația în momentul de față și aș dori acum să profit de această ocazie pentru a le mulțumi colegilor pentru colaborare. Aștept cu interes să vedem ce au de spus colegii și voi fi bucuros și dacă comisia ar putea să răspundă la întrebările pe care le-am adresat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Leichtfried. Mă... Zasada. Din partea ppe ului acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru toată munca depusă pentru redactarea acestui raport și angajamentul său. Aș începe cu o problemă cheie. Acest uh, proiect este unul destul de controversat și este o problemă ce trebuie soluționată pentru că înainte, înainte să fie adoptată directiva, în uh, decembrie, după cum spunea raportorul, aveam, uh, avea câteva opțiuni la îndemână și el a decis să o legă pe cea mai ambițioasă. Ce e important aici este că raportorul nu își impune punctul propriu de vedere, ci urmărește promisiunea făcută de comisie anterior atunci când lucram pe directiva privind tarifele aeroportoare. Cred eu însă că această opțiune este una riscantă, pentru că directiva riscă să fie întârziată în punerea în aplicare. Și apoi, domeniul de aplicare al directivei este o altă problemă și o altă controversă. La Consiliu s-a sugerat că directiva ar trebui să vizeze aeroporturile care deservesc între 2 și 5 milioane de oameni pe an. Ei, raportorul ar prefera să acopere toate aeroporturile comerciale și eu îl sprijin pentru că este o soluție bună. O altă problemă importantă pe care am abordat-o în discuțiile bilaterale cu raportorul este uh, ce se întâmplă atunci, este perioada sau termenul la care directiva a deveni obligatorie. Se prevede o perioadă de 12 luni, dar cred că suntem prea ambițioși. Cred că ar trebui să lăsăm un termen de 24 de luni înainte ca directiva să devină obligatorie. Problema transparenței, apoi. Trebuie să încercăm să realizăm acel echilibru foarte dificil între securitate și transparență. Raportorul propune să includem la procesul de consultare și asociații ale călătorilor. Pasagerii trebuie să știe și vor ști pentru ce plătesc, pentru că toate taxele apar pe bilet. Prin urmare, noi vom respecta prevederile legate de transparență și apoi consultările vor uh, include teme foarte sensibile și aeroporturile vor trebui să explice foarte clar companiilor aeriene care sunt costurile pentru o anumită procedură și de ce îi taxează. Aceste informații sunt delicate, deci poate că nu ar trebui să fie la dispoziția publicului larg. Noi știm cine va cere informațiile. Sigur, ele vor fi cerute de, de pasageri uh, ca o categorie largă, dar nu știm cine e în cadrul pasagerilor. La amendamente, apoi, la paragraful 5, raportorul îi lasă o posibilitate organului competent să îi informeze pe utilizatori despre taxele impuse de aeroporturi în mod simultan. Eu cred că ar trebui să optăm pentru o soluție transparentă și anume fiecare aeroport să comunice asta independent. Din nou felicit raportorul și îi mulțumesc pentru colaborarea foarte, foarte bună. Sunt convins că vom ajunge la un echilibru. Mulțumesc și eu raportorului pentru munca depusă și pentru sprijinul arătat și uh, sper că vom reuși să îl susținem cu o singură voce. Pentru că eu cred că el reflectă poziția pe care am avut-o noi uh, în PP timp de ani de zile. Este vorba despre transparență și despre o garanție că aceste tarife care vor fi plătite de pasageri vor fi într-adevăr um, direcționate înspre asigurarea securității și apoi vrem ca aceste costuri să fie distribuite. Avem costuri care sunt uh, convenite la nivel european și costuri care sunt impuse unilateral. Ar trebui să le cerem uh, statelor să garanteze transparența la nivel național, să se explice cum sunt împărțite costurile între companii și pasageri care probabil uh, vor arăta un calcul diferit de la o țară la alta. Și probabil statele vor dori să implementeze și măsuri mai severe decât cele pe care le convenim noi. În orice caz, acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem Consiliului și sunt membrii ai Consiliului prezenți aici. Noi lucrăm la această problemă încă din 2001, când am avut uh, procesul de conciliere cu privire la directiva 3208. Uh, Eu eram în acel comitet de conciliere și compromisul a fost că vom rezolva problema separat la nivel național. Am discutat și despre tarifele aeroportoare, care am decis că vor fi lăsate din nou la latitudinea statelor membre. Și Consiliul ar trebui să nu uite de acest compromis și să își respecte promisiunile. Și să nu spună că preferă să nu țină o astfel de dezbatere din nou. Pentru că dacă da, atunci noi, Comisia, ar trebui să ne regrupăm și să luăm atitudine. Mulțumesc, domnule Alcadraui. Aș vrea să spun că dacă decidem aici că luăm o decizie numai ca să mulțumim Consiliul, atunci nu vom lua niciodată o decizie. Da, domnule președinte, aveți perfectă dreptate. Vreau să-i mulțumesc și eu raportorului. A arătat că a făcut uh, o treabă bună S-a făcut un proces de consultare foarte bună și nu vreau să repet ceea ce s-a spus, pentru că sunt în mare parte de acord cu cele spuse. Sunt de acord și cu um, Alcadraui în ce privește transparență și uh, acel celebru regulament 3208. Mi-amintesc am foarte bine ce s-a spus și s-a convenit atunci la Consiliu. Iar Consiliul trebuie să respecte acel compromis aș avea o observație pe care vreau să o adresez raportorului, și anume a făcut referiri la evaluarea incidentelor petrecute. Înțelegem care este logica, pentru că de multe ori uh, statul membru face o anchetă și o investigație, prin urmare nu mai este nevoie să facem noi o altă anchetă. Putem înțelege acest lucru, însă nu cred că ar trebui să suprimăm în totalitate o eventuală analiză sau evaluare a acestor incidente. Cred că ar trebui să reflectăm acest lucru și eventual să venim cu un nou amendament. Mulțumesc! Doamna Foster. Mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc raportorului, domnului Lightfried. Am avut discuții bune, cred eu și uh, vreau doar să subliniez câteva lucruri. Suntem de acord cu foarte multe dintre amendamentele sale, însă avem dubii asupra altora. Și vreau să pun o întrebare, care poate nu o să ajungă prea departe, dar o pun. Se referă la finanțările suplimentare. Când uh, uh vorbeam despre regulamentele acelea despre care tot amintim, um, știam că vor apărea costuri suplimentare, precum cele cu scanerele corporale acum. Atunci vorbeam de scanerele pentru lichide. Deci nu cred că este nerezonabil din partea noastră, pentru că și eu sunt conservatoare, nu cred că e nerezonabil să spunem că statele membre ar trebui să aibă o răspundere aici să suporte o parte din costurile suplimentare la aeroporturi. Nu mi se pare uh, că cerem prea mult, pentru că este o amenințare nu împotriva companiei aeriene exclusiv, ci și a statului. Deci, uh, aceasta este părerea mea. Trec mai departe. Mai am încă câteva nelămuriri. Amendamentul 3 al domnului Lightfried. Nu sunt prea convinsă de formulare. Pentru că dacă ne uităm la text, vedem că el schimbă ceea ce spune Comisia. Comisia vorbește despre impactul economic, pe când dumneavoastră vorbiți despre utilizare, ceea ce modifică domeniul de aplicare. Este o altă folosire a cuvintelor. Deci, cred că ar trebui să rămânem la varianta Comisiei aici. Iar la amendamentul 5, iarăși am o nelămurire, Știu că s-au introdus câteva amendamente cu privire la tarifele din aeroporturi. Ei, amendamentul 5 spune că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica un sistem comun de tarife și așa mai departe. Ei bine, nu statele membre sunt cele care decid aceste tarife. Ele impun o cerință la nivel uh, legislativ și companiile sau aeroporturile sunt cele care decid care vor fi tarifele. Deci nu cred că este formulat bine aici. Și apoi mai am încă un lucru de spus. Nu, nu, nu, vreau doar să cer o explicație. Și sper ca președintele să mă ajute. Amendamentul 15. Nu sunt de acord nici cu acestea. Nu mă refer doar la um, Adică nu cred că asociațiile care apără drepturile călătorilor ar trebui să fie incluse în discuții cu privire la costuri. Nu vreau să fiu netransparentă, dar uh, nu cred că ar ajuta la nimic. Pe ansamblu, cred că domnul Leichfried a făcut o treabă bună și îl sprijin, dar nu cred că ar trebui să renunțăm la sisteme care deja există în aeroporturi și să aducem altceva care uh, nu va funcționa la fel de bine. Deci, cum ziceam, nu vrem să tragem cu tunul după muște, deci să nu complicăm prea mult lucrurile. Și mulțumesc încă o dată, domnule Lightfried. Mulțumesc, doamna Foster. Ca să vă răspund la nelămurire, da, a existat o discuție cu privire la taxele aeroportoare și anume dacă uh, securitatea aeroportoară ar trebui să fie reflectată în aceste tarife. A fost o acuzație pentru că nimeni nu a știut unde se duc banii. Domnul Lightfried folosește terminologia folosită de scandinavi, din câte știu. Pentru că acolo aeroporturile iau decizii um, fiecare separat, din câte știu. Deci, um, sunt tratate la nivel individual, pe când în Suedia sunt luate la nivel colectiv. Deci e o fel de rețea. Intervenție fără microfon. Domnul Kramer. Vreau să mulțumesc și eu uh, raportorului și să-mi cer scuze pentru că a trebuit să fiu la Comisia Libe. Vreau să spun două lucruri. Nu cred că am auzit uh, suficiente despre cine va suporta costurile. Știm că există beneficii uriașe pe care le vor uh, încasa companiile aeriene, Și, de asemenea, știm că ele sunt uh, ajutate prin tot felul de alte instrumente, emisii, comerțul cu emisii, comerțul cu certificate. Deci nu știu dacă trebuie să le mai dăm ceva în plus. Și apoi, dacă le creem niște privilegii suplimentare, uh, nu știu, nu cred că ar fi bine. Pentru că, până la urmă, ei poluează enorm. Dacă nu trebuie să uităm că serviciile de securitate fac până la urmă un dumping cu un personal care nu este bine instruit și uh, asta pentru că vor să reducă costurile. Deci aici trebuie să intervenim dacă vrem să avem niște servicii eficace. Dacă vrem să plătim uh, foarte mulți bani pentru a garanta un nivel de securitate extrem de ridicat, nu știu care ar trebui să, să fie soluția. Mulțumesc, domnule președinte, și aș vrea să mulțumesc uh, raportorului. Sunt de acord cu el că directiva privind securitatea aviatică, taxele acestea trebuie să includă un articol privind uh, rețelele de aeroporturi. Scopul acestor rețele de aeroport este să sprijine dezvoltarea regională și să garanteze că serviciile de transport aerian sunt disponibile și la aeroporturi cu un volum mai mic de pasageri. În plus, e important să se includă un articol privind rețelele de aeroporturi într-o directivă privind taxele de securitate aviatică, astfel încât să corespundă cu directiva privind taxele aeroportoare. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Ayala Sender. Sí, eh, bueno, yo también quería felicitar al señor Leifried. Mulțumesc și eu vreau să îl felicit pe domnul uh, Leichtfried. În ce privește aceste taxe de securitate aeroportoare, a vrea să-i răspund puțin domnule Forster în ce privește aeroporturile, există sistemul scandinav, menționat de domnul președinte, dar există și sistemul spaniol, o formă diferită de organizare și aceste taxe aeroportoare, nu doar cele de securitate. În Spania e Parlamentul cel care le stabilește. Și în ce privește alte tipuri de taxe, sunt instanțe politice și Parlamentul care se ocupă. Mulțumesc, domnul Koch. Dankeschön. Ja. Mulțumesc. Vreau să vă asigur de întregul meu sprijin, fiindcă e abordarea adecvată. Mai rămâne o singură chestiune. putea de a asocia pasagerul la acest sistem de transparență? Dacă puteți să mi explicați cum veți face acest lucru. O să îi dăm în încheiere cuvântului raportorului înainte cineva de la comisie. În numele comisiei, domnule președinte, și eu aș vrea să-i mulțumesc domnului Lightfried pentru munca excelentă făcută la acest proiect de raport la acest dosar atât de dificil și delicat. Apreciem și admirăm abordarea. Credem că este o abordare inteligentă. Așa cum sugerează, ideea comisiei a fost de a încerca să stabilească un cadru pentru aceste taxe de securitate aeroportoare în Europa care să fie transparente, nediscriminatorii și să se facă în consultare și să se lege de costuri. Deci încercăm și în aviație, în legătură cu securitatea, care e un domeniu foarte delicat, sensibil, să introducem niște principii importante care sunt uh, împărtășite de diverse intervenții de aici. E important să nu avem anumite moduri în care să se aplice anumite principii și altele în care să nu se aplice. În al doilea rând, când am făcut această directivă privind taxele de securitate aeroportului, era un articol privind securitatea, dar acel articol a dispărut din directiva privind taxele aeroportoare. Deci ce încercăm acum cu această propunere este să ne ocupăm de aceste probleme. Pentru că taxele de securitate ar trebui și ele să fie nediscriminatorii, transparente, legate de costuri și realizate prin consultare. Proiectul de raport merge și el în această direcție, care credem că este cea bună. Comisia sprijină această abordare, dar introduce și chestiunea cui plătește pentru securitatea în aviație în legătură cu măsurile mai severe. Și aceasta cred că e ceea ce considerăm o abordare foarte interesantă și valoroasă. Nu va fi ușor la Consiliu. Unii dintre colegi știu de aici că cu Consiliul succesul nu e niciodată garantat, dar e ceva realist pentru că acum în toate statele membre există astfel de taxe de securitate. Deci să spunem că într-o situație de criză, că modifici sistemul și statul acoperă aceste costuri, nu e posibil. Dar să ridici problema pentru măsurile mai severe, că ar trebui să existe un mecanism și o anumită transparență, cred că este o chestiune care va fi foarte dificilă în discuțiile cu Consiliul, dar cred că introduce un element foarte interesant de avansat. S-au pus niște întrebări. Domnul Eichfried a spus, putem avea informații din partea Comisiei cu privire la măsurile mai severe. Unii au spus, Consiliul, statele membre au aceste măsuri mai severe. Noi avem o dificultate în regu regulamentul 32-20 care există, fiindcă a fost uh, foarte vag, dar acum, în regulamentul 3208, putem cere aceste informații și le putem obține. De pe 29 aprilie 2010, când intră în vigoare acest regulament. Dar e deja o solicitare din partea raportorului și suntem gata să uh, cerem statelor membre deja. Putem, să zicem, stabili termenul 30 aprilie 2010 ca să se voteze rapid acest dosar, să ne dea informații în baza noilor reguli să avem un inventar cu măsurile mai severe, mai stricte și atunci să vedem care sunt costurile ca să putem furniza aceste informații, fiindcă transparența, după cum au spus toți intervenienți, este esențial. De asemenea, esențial să asigurăm coerența cu directiva privind taxele aeroportoare. Și cred că domnul Simpson a explicat foarte bine că în directiva privind taxele aeroportoare recunoaștem faptul că aeroport, rețelele de aeroporturi existente în Scandinavia, în Spania, în Portugalia, e un sistem legitim. Unii vorbitori au spus că ar trebui să garantăm acest lucru e posibil în baza propunerii, dar e o mare dezbatere care va fi în centrul discuțiilor dumneavoastră și cu Consiliul care să fie sfera de aplicare a acestei propuneri. Comisia consideră, după cum a spus și raportorul, că ar trebui să acopere toate aeroporturile, fiindcă preocupările de securitate trebuie avut în vedere peste tot. În directiva privind taxele aeroportoare, în cele din urmă, acordul a fost 5 milioane de pasageri plus aeroporturile cel mai important dintr-o țară. Cred că e un aspect foarte dificil în discuție acum între statele membre la Consiliu. Nu cred că e vreun acord. Abordarea generală a eșuat în această privință și cred că va fi un element critic al discuțiilor dumneavoastră cu Consiliul. Propunerea Comisiei merge pe linia raportorului. Pentru că securitatea și transparența trebuie garantate, nediscriminarea de asemenea, peste tot. Dar este un subiect de discuție și în directiva privind taxele aeroportoare a existat o soluție diferită. Au fost și alte chestiuni ridicate, cum asigurăm transparența pentru pasageri. Cred că transparența trebuie asigurată pe trei niveluri. La nivelul aeroportului, linia aeriană trebuie să primească informațiile, la nivelul de linie aeriană și la nivel de stat membru. Și e foarte important ca acesta să fie asigurat pe deplin ce încercăm în cele din urmă este să avem reguli mai clare care să se aplice sectorului aviatic, să nu existe privilegierea unor moduri de transport, ci principii comune care să se aplice peste tot. Deci vom încerca să îi dăm domnului Leichfried informațiile solicitate, vom uh, solicita statele membre și în această bază sperăm că vom putea continua să progresăm la un dosar foarte dificil și delicat, unde Consiliul așteaptă avizul Parlamentului pentru că abordarea generală la ultimul Consiliu nu a reușit. O spus, vrem să vedem ce dorește Parlamentul și apoi vor fi discuții foarte intense ca să vedem cum putem avansa. Dar va fi foarte important să se înregistreze progres. Ați văzut cât de important este în legătură cu toate diversele măsuri avut în vedere în domeniul securității aviatice. Mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Leichfried, și vrut să adăugăm și pasagerii pe lângă aeroporturi, linii aeriene și state membre, și pasagerii să știe cât din ceea ce plătesc merge pe aspecte de securitate. Domnule Lightfried, dacă vreți să trageți niște concluzii. Mulțumesc. Foarte pe scurt, s-a spus deja de mai multe ori, e vorba de chestiunea transparenței pentru pasageri. Mă gândeam la o soluție care ar fi următoarea. Organizații pasagerilor veghează să existe această transparență și să vadă dacă taxele pentru securitate sau prețul biletului are un impact asupra pasagerului. Există rezerve, s-a spus că sunt informații foarte sensibile. și ar avea puțin sens să le difuzăm. Dar eu am abordarea următoare. Dacă cineva are o abordare mai bună, care să în pace cele două abordări, deci ca, pe de-o parte să nu există informații confidențiale care să ajungă unde nu trebuie să ajungă, dar pe de altă parte să există și transparență pentru pasageri în acest caz. Sunt gata să modific în acest sens propunerile. Deci sunt deschis idei de a face unele modificări. Și doamna Foster a vorbit de anumite aspecte. Nu știu dacă mai sunt și alte elemente unde trebuie să modificăm, deci propun să o facem la una dintre întâlnirile viitoare pentru a ajunge la o soluție. Și să vedem care este cea mai rezonabilă soluție. În rest, sunt de acord cu domnul Kramer. Avem în prezent un sistem pentru costurile de securitate e sistemul care face ca în majoritatea statelor să fie pasagerii cei care trebuie să plătească pentru securitate. Există unele țări în care acesta este finanțat prin uh, taxe și impozite. În Luxemburg, uh, veniturile publice cel mai mult uh, acoperă în Regatul Unii cel mai puțin. Nu putem să schimbăm lucrurile doar cu acest raport. Nici nu este misiunea care ne-a fost încredințată. Noi trebuie să vegem să existe transparență și există totuși un lucru remarcabil. Doamna Lichtenberg a spus că este de acord și un alt coleg, domnul Kucek. Deci toate grupurile din Parlamentul European și-au exprimat adeziunea pe, ca pe 29 și 30 să fie încurajate și sprijinite. Este ceva rezonabil, deci dacă există acest aviz uh, care se bucură de consens, care se degajă în Parlamentul European, atunci cred că și Consiliul o să se miște. Dacă acest lucru nu se întâmplă, Consiliul va trebui să explice publicului de ce anume face să eșueze o regulă care pare rezonabilă și care ar uh, fi benefică tuturor. De ce nu suntem favorabili finanțării publice a securității publice? Și de ce statele membre nu vor să-și asume o responsabilitate dacă consideră că măsuri de securitate sunt necesare. Deci Consiliul va trebui să explice atunci publicului și să vegem că aceste explicații să fie auzite în întreaga Europa. Mulțumesc! În februarie, deci o să ne gândim pe 22 februarie și votul pe 1 martie, votul în plenară e prevăzut pentru aprilie. Există ceva pentru punctul diverse? Dacă nu, vă reamintesc că data și locul următoarei reuniuni este Bruxelles, luni 22 februarie 2010. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și pentru muncă. Vreau să mulțumesc interpreților pentru efortul depus și uh, declarăm ședința închisă. Mulțumesc.